Buenos días. Bună dimineața. Dragi colegi și colegi. Bună dimineața tuturor. Good morning. Good morning. Bună dimineața tuturor. Vă rog să ocupați locurile în liniște ca să putem începe. Am așteptat deja câteva minute. O avem deja alături de noi pe doamna comisar Vera Iurova. Știți că dânsa s-a ocupat de domeniul justiției, drepturilor consumatorilor și egalitatea de gen. Însă, justiția este un subiect de interes central pentru Comisia Libe. După cum am avut ocazia să discutăm uh, chiar ieri, uh, în timpul ședinței noastre, am uh, reușit să organizăm uh, un uh, schimb de opinii util cu ministrii Jai la începutul președinției finlandeze la Helsinki. Doamna Jurova a fost prezentă. Am discutat de acele aspecte de materie penală, am discutat despre drepturile fundamentale și protecția datelor, importanța promovării drepturilor și promovării și apărării drepturilor fundamentale și respectarea statului de drept. La sfârșitul mandatului anterior am adoptat inițiative importante de Parlament în acest sens. Am discutat de asemenea și despre directiva, privind, directiva orizontală privind discriminarea și tratamentul egalitar care e în așteptare de 11 ani, de altfel amintită, uh, adusă în discuție ieri în discuția cu domnul comisar Julian King. Doamna Iurova se află alături de noi ca de altfel întotdeauna și în mandatul anterior. Îi urăm bun venit, îi mulțumim pentru prezența dumnea ei. Vom proceda în tocmai cum am făcut ieri. Coordonatorii vor avea fiecare două minute la dispoziție pentru a adresa întrebări, după care voi da cuvântul membrilor pentru a pune întrebări. Pe aceia dintre dumneavoastră pe care interesează participarea la cea de-a doua rundă, vă rog să ridicați cartonașele pentru a vă înscrie în, la cea de-a doua rundă de întrebări. Doamna Iurova, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la întâlnirea live de astăzi. Aș dori să vă adresez felicitări călduroase pentru alegerea dumneavoastră și pentru mandatul pe care l-ați primit. Dosarele asupra cărora am lucrat în Parlament în timpul mandatului anterior sunt foarte importante pentru societatea civilă și, după cum a scos în evidență și domnul președinte, um, confidențialitatea datelor, statul de drept, drepturile fundamentale și combaterea oricărei forme de discriminare se încadrează la acest capitol. Vreau să îmi exprim recunoștința față de toți membrii acestei comisii care au muncit din răzputeri, mai ales într-o perioadă în care, din păcate, rasismul și xenofobia se află din nou în ascensiune în Europa. Deși Comisia se apropie de sfârșitul mandatului său, continuăm efortul la anumite dosare importante am plăcerea de a vă pune la curent privind cele mai recente evoluții referitor la aceste dosare și aștept cu interes părerile dumneavoastră. Avem o gamă amplă de subiecte și nu avem suficient timp. Bineînțeles, depinde de întrebările dumneavoastră. Eu sunt gata să răspund la ce pot răspunde. Trebuie însă să ne limităm la câteva subiecte pentru dezbaterea de astăzi. Aș dori înainte de toate să mă refer la comunicarea recentă privind statul de drept, pachetul de rapoarte privind uh, combaterea spălării banilor și cum stau lucrurile privind identificarea țărilor terțe cu risc crescut. De asemenea, am să mă refer la comunicarea noastră recentă privind aplicarea regulamentului, eh, privind, regulamentului general privind protecția datelor, cât și um, scutul de confidențialitate cu Statele Unite și regulamentul privind confidențialitatea datelor. Aș vrea de asemenea să vă pun la curent referitor la pregătirile pentru începerea activității Biroului Procurorului European. Am să încep cu un subiect pe care l-ați abordat deja în discuția cu doamna Ursula von der Leyen. Având în vedere solicitarea Parlamentului European, Comisia propune următoarele măsuri pentru a consolida statul de drept. Un raport anual privind statul de drept, care să analizeze toate statele membre, ar trebui să se încadreze într-un ciclu anual de revizuire a statului de drept, pentru a promova discuțiile între Parlament și Consiliu. Procedurile de încălcare a tratatelor uh, continuă să se bazeze pe jurisprudența CEJ. Um, în acest fel am contribuit la consolidarea unei culturi a statului de drept în cadrul opiniei publice, permițând uh, diferiților actori din societatea civilă să promoveze statul de drept. Parlamentul European și Parlamentele Naționale ar putea de asemenea să dezvolte mecanisme specifice de cooperare referitor la aspecte punctuale de statul, legate de statul de drept, la care să participe și Comisia. Comisia consideră că, consideră că îi revine Consiliului obligația de a furniza reguli mai clare asociate articolului 7 și procedurii aferente, lucruri care s-a întâmplat în cazul Ungariei. Nu în ultimul rând, propunerea de regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul în care se înregistrează deficiențe privind statul de drept în statele membre, va fi și ar trebui să fie un instrument important. După cum am auzit din partea președinției finlandeze, sunt foarte hotărâți să procedeze pe această cale. Comisia își va continua eforturile privind combaterea spălării banilor, mai ales având în vedere scandalurile recente din uh, scandalele numeroase din ultimii ani. Ieri am adoptat o serie de rapoarte menite să analizeze riscurile actuale și unde se pot face îmbunătățiri. Există multe informații utile în aceste rapoarte, dar aș vrea să mă concentrez asupra unor concluzii fundamentale. Respectarea normelor privind combaterea spălării banilor nu a fost suficientă. Cooperarea între unitățile de anchetă financiară trebuie să fie consolidată. Există și alte riscuri specifice, precum tranzacțiile anonime, lipsa transparenței în ceea ce privește bunurile virtuale sau bunurile beneficiarilor. Legislația adoptată până acum va putea remedia o parte din lacunele identificate. Vorbim aici de cea de-a patra și cea de-a cincea directivă privind combaterea spălării banilor, directiva privind accesul la informații financiare, directiva revizuită privind cerințele de capital și autoritățile europene de supraveghere. Comisia și-a înserios rolul de gardian al tratatelor și a lansat proceduri de încălcare la adresa tuturor statelor membre din cauza transpunerii insuficiente a celei de-a patra directivă privind uh, combaterea spălării banilor și va continua să i acorde caracter prioritar. S-au făcut multe deja, însă nu suficiente, după cum am uh, observat și în uh, prioritățile stabilite de uh, recentele sa președintă a Comisiei. Pachetul privind combaterea spălării banilor, readoptat ieri, oferă o temelie solidă și indică posibile viitoare puncte de discuție, mai ales cu Parlamentul. De pildă, armonizare ulterioară prin un regulament direct aplicabil privind combaterea spălării banilor și prin acordarea unor sarcini specifice de supraveghere unei, um, unui organism european care putea fi luat în calcul. în conformitate cu propunerile Parlamentului din mandatul trecut, ar trebui să se creeze un mecanism care să asigure cooperarea eficace între autoritățile, între unitățile de anchetă financiară din statele membre. Comisia lucrează la ora actuală pentru a îmbunătăți metodologia folosită pentru a identifica țările terțe cu risc crescut, mai ales în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului. Aici dăm curs uh, um, obiecției Consiliului. Identificarea acestor țări terțe cu risc crescut este o uh, obligație care revine celor trei instituții. În urma rezoluției Parlamentului adoptată în luna martie, lucrăm spre un proces transparent cu jaloane clară pentru acele țări care um, s-au declarat dispuse pentru a face eforturile necesare pentru a nu apărea pe această listă. Cooperăm cu Parlamentul, inclusiv cu colegii dumneavoastră de la Comisia ECON. De asemenea, voi aduce aceste subiecte în discuție cu ministrii de finanțe la Consiliul ECOFIN din octombrie. Trebuie să facem importanți pași înainte în aceste subiecte. Colaborăm cu țările terțe direct vizate pentru a consolida rolul Comisiei, de asemenea, în grupul de intervenție financiar. Acest grup uh, a pus recent uh, Panama pe lista țărilor cu grad crescut de risc, confirmând altfel evaluarea Comisiei din februarie. Va trebui să abordăm de asemenea această discrepanță crescând între lista UE și cea redactată de grupul uh, de intervenție financiar. Cam atât în ce privește spălarea banilor. Dați-mi voie să trec acum la unul din subiectele cel mai importante pentru această comisie, și anume protecția datelor cu caracter personal. Colegiul Comisarilor a adoptat ieri o evaluare privind funcționarea Regulamentului General pentru Protecția Datelor. Concluzia la care am ajuns este că a funcționat bine. Am constatat aplicarea uniformă peste tot în toate statele membre, Mediul de afaceri folosește GDPR pentru a câștiga un avantaj competitiv. Mai sunt încă câteva puncte unde uh, se pot face îmbunătățiri. Încă trei state membre trebuie să-și adapteze legislația. Um, Comitetul pentru Protecția Datelor uh, trebuie să intre, um, să-și asume funcțiile, trebuie să facem un efort, uh, de asemenea, pentru ca toți actorii să înțeleagă mai bine ce trebuie să facă. opinia publică este deosebit de bine informată referitor la GDPR, lucru care ne bucură, însă putem uh, da dovadă de, de o atitudine mai proactivă în protecția drepturilor lor. GDPR a devenit un adevărat uh, reper pentru standarde înalte de protecție datelor. Tot mai multe țări din Asia, America Latină, um, adoptă legislație Um, menite să modifice legislația existentă, luând GDPR de exemplu. Iată cum Uniunea Europeană devine un uh, adevărat simbol în ceea ce privește legislația inovatoare. Și alte țări, precum uh, Corea de Sud, doresc să repete acest uh, model. Am fost în Chile și Argentina în urmă cu două săptămâni. Chile lucrează la prima lege de ansamblu pentru protecția datelor care se inspiră din GDPR. Și Argentina își uh, schimbă legea, lucru important având în vedere acordurile comerciale încheiate cu aceste țări. Până și în Statele Unite. Autoritățile um, discută despre posibila modificare a legislației amenda de 5 miliarde pe care a primit-o Facebook recent din, uh, de la Comisia Federală de Supravegherea Comerțului arată clar că situația e în schimbare. Mă refer aici la cazul uh, Cambridge Analytica în care a fost implicat Facebook. Dacă tot vorbim de Statele Unite, ajung și la acest la scutul de confidențialitate cu uh, Statele Unite, UE Statele Unite, instrument foarte important pentru IMM-urile europene. După părerea mea, și nu numai, este un instrument deosebit de util menit să asigure uh, respectarea confidențialității datelor cetățenilor europeni pe teritoriul Statelor Unite. Peste 4700 de întreprinderi sunt certificate în acest cadru. Monitorizăm de aproape felul în care este pus în aplicare și presiunea exercitată de Parlamentul European este într-adevăr deosebit de utilă pentru a face ca lucrurile să se urnească în Statele Unite. Membrii Comisiei de Supraveghere pentru Libertăți Civile și um, <coughs> sub, supravegherea confidențialității au fost desemnați. Vom analiza toate aceste aspecte în um, evaluarea pe care o vom realiza înainte de finele mandatului meu. Da. Deocamdată se pare că pe la jumătatea lui septembrie se va începe uh, analiza anuală cu Statele Unite. Scutul de protecție a datelor private vizează, desigur, datele privitoare la relațiile comerciale, dar nu numai, ci și cele privitoare la aplicarea legii. Informațiile călătoresc foarte repede, nu țin seama de frontiere și asta creează probleme pentru sistemele noastre de justiție, care se confruntă cu dificultăți în a obține ele probe electronice din alte țări. Așadar, reglementările Așadar, uh, în momentul de față, probele electronice sunt necesare în peste 85% din anchetele penale. Nu putem vorbi, cu alte cuvinte, de o anchetă penală, practic, fără să vorbim de probe electronice. Or, procesul de obținere a probelor electronice este în momentul de față mult prea lent, lucru care creează dificultăți uh, Uh, anchetelor penale și asta duce la impunitate, ceea ce afectează încrederea în sistemele judiciare. De aceea, Comisia a propus anul trecut un pachet pentru obținerea probelor electronice, permițând uh, autorităților să impună uh, furnizorilor de internet uh, transmiterea de informații necesare atunci când acestea sunt folosite pentru anchetele penale. Este important ca comisia dumneavoastră să-și uh, asume o poziție pentru ca este important ca comisia să-și asume o poziție pentru ca uh, negocierile să înceapă cât mai curând. Cât privește dimensiunea internațională, Consiliul a încredințat comisiei un mandat pe 6 iunie de a deschide negocierile privind un acord între Statele Unite și Uniunea Europeană privind probele electronice și un al doilea protocol la Convenția de la Uh, Budapesta privind criminalitatea cibernetică. Ne interesează să deschidem uh, negocierile care vizează conflictul de legi pentru a ține seama de uh, uh, necesitatea de a uh, avea în vedere uh, competențele teritoriale ale autorităților americane în punerea în aplicare a lui Cloud Act. Deci, trebuie să avem în vedere că uh, dacă propunerile nu vor fi acceptate de celelalte instituții, nu se vor face progrese și nu se vor finaliza negocierile cu Statele Unite. Aș dori să mai subliniez un lucru. Abordarea noastră diferă de cea a Statelor Unite prin Cloud Act. Noi punem accentul pe drepturi pentru a ne asigura că toate statele membre și toți cetățenii beneficiază de tratament egal. Avem un interes comun de a evita ca Statele Unite să încheie acorduri bilaterale cu doar câteva state membre. Într-un astfel de scenariu, Parlamentul European n-ar avea niciun cuvânt de spus într-un domeniu care este, ține în mod fundamental de uh, dreptul său de supraveghere. Peste câteva luni vă voi informa despre toate evoluțiile care vor fi avut loc între timp în acest domeniu. În ceea ce privește protejarea drepturilor și a garanțiilor dincolo de acordul umbrelă, și acesta trebuie cuprinse prin clauză în acordul final. Și în fine, în domeniul dreptului penal, înregistrăm progrese în direcția instituirii unui parchet european, care ar trebui să devină funcțional la sfârșitul anului 2020. Comisia realizează activitățile pregătitoare necesare, însă acum a ajuns fundamental ca atât Parlamentul cât și Consiliul să se pună de acord asupra procurorului șef, care va juca un rol fundamental și el în uh, uh, fun- funcționarea par- parchetului european, în a face ca acesta să devină deja cât mai repede funcțional. Domnilor și domnilor, ne ocupăm și de alte probleme urgente și fundamentale legate de drepturile omului, de drepturile fundamentale, protejarea minorităților, combaterea discriminării și multe altele. În timpul limitat care ne stă la dispoziție, nu am cum să abordez toate aceste subiecte cu dumneavoastră la această ședință, dar vă asigur că lucrăm din greu pe marginea fiecăreia dintre aceste probleme. Până la sfârșitul mandatului meu vom proceda astfel. Vreau să mai, mă mai refer la un act legislativ important la care sper că vom înregistra evoluții pozitive. Până în uh, Consiliul EPSCO din octombrie, președinția finlandeză s-a angajat să poarte discuții politice cu privire la directiva privind egalitatea de tratament. Vorbim despre această directivă de câți ani? De vreo 11 ani este în sertarele legiuitorilor. Și pentru, această, pentru acest act legislativ este necesară unanimitate în Consiliu. Mă bucură faptul că președinția finlandeză și-a propus să aducă pe masa discuției această directivă la Consiliul EPSCO din noiembrie, pentru că trebuie să uh, ne străduim să finalizăm acest act în, din octombrie. În octombrie sper să, sper să se facă evaluarea politică adecvată, astfel încât poziția Consiliului să evolueze ceea ce eu aș susține de plin. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, aștept cu deosebit interes punctele dumneavoastră de vedere. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru numărul mare de probleme pe care tocmai le-ați uh, abordat în prezentare, inclusiv acea dimensiune transatlantică a competențelor de legiferare cu toate diferențele uriașe între sistemele de drept din Uniunea Europeană și Statele Unite în materie de drepturile omului, în materie de viață privată, confidențialitate în comunicațiile electronice și, desigur, și problema importantă a devenirii funcționale a parchetului european. Devenirii funcționale a par parchetului european. Și acum, după ce toate aceste chestiuni au fost abordate, ați vorbit și despre directiva orizontală privind egalitatea de tratament și nediscriminare, care necesită unanimitate, ceea ce e așa de contraproductiv. Am auzit-o pe uh, candidata la președinția Comisiei, Ursula von der Leyen, exprimându-se în legătură cu limitele acestei reguli a unanimității și cu pasarele, cu clauze pasarele de câte ori este posibil, dacă se va putea, să vedem. Și acum voi da cuvântul celor care doresc să intervină, începând cu PPE-ul, în speranța că toată lumea va putea interveni. Din câte înțeleg, coordonatorul, doamna Mețola, domnul Lenarts nu sunt, și coordonatorul, domnul Lenarts, nu sunt de față. Domnul Peters este însă, Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, aș dori mai întâi de toate să vă mulțumesc și să vă felicit pentru tot ce ați făcut în ultimii ani. Ați menționat, desigur, o mulțime de probleme. Am așa o, câteva comentarii generale și câteva întrebări. Mai întâi, în legătură cu evaluarea GDPR. E adevărat, spuneați și dumneavoastră că e ceva foarte important, dar în acest domeniu v-aș întreba cum arată discuțiile privind legea privind sectorul privat? Înțeleg că există intenția de a se propune o lege a sectorului privat. O a doua întrebare, pentru că vorbeați de parchetul european, Spuneați că e foarte important să intre în funcțiune și, în mod normal, până în 2020 ar trebui să existe o formă sau alta de parchet european deja, să intre în funcțiune, dar este oare realistă acest deziderat? A treia întrebare privitoare la partajarea datelor. Și dumneavoastră vă refereați la acest lucru. E vorba aici și de disponibilitatea, interoperabilitatea și transmiterea datelor. Este și acesta un domeniu în care trebuie lucrat. Sigur, putem vorbi despre transmiterea datelor între întreprinderi, putem pune accentul pe IMM-uri. Și ultima întrebare, foarte importantă, se referă la datele anonime. E o chestiune pe care ați menționat-o și dumneavoastră. Știm, știm că marți a fost extrem de interesant. Universitatea din Louvain a publicat o comunicare privitoare la datele anonime, în baza cărora se pot identifica persoane. Un studiu nu numai foarte important, dar și un mesaj foarte important pe care îl transmite, și anume că e o problemă majoră acolo. Ce faceți dumneavoastră pentru a aborda implicațiile unei astfel de disfuncții? Mulțumesc foarte mult, doamna Zipel, din partea și de vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori să vă adresez o întrebare mai întâi, pentru că din ce în ce mai mult constatăm că în unele state membre grupuri de cetățeni devin afectați de discriminare, de discursul de incitare la ură, ba chiar de atacuri violente. Iată un singur exemplu din multe altele. În Polonia recent am văzut atacuri împotriva persoanelor LGBT. Există vreo idee la nivelul Comisiei în sensul de a se asigura că statele membre își asumă mai serios responsabilitățile ce le revin, nu numai în combaterea ci și în acestor fenomene, ci și în a fi proactivi pentru a le preveni. Apoi, în domeniul protecției datelor, aș dori să vă adresez de asemenea câteva întrebări. Au fost câteva proiecte pilot prin care s-a încercat identificarea anumitor baze de date și a, felului în care acestea afectează drepturile fundamentale. Aveți rezultatele acestui studiu, același lucru și pentru directiva privind poliția. Și aici e nevoie, ca și în cazul GDPR, de unele garanții. Ne puteți spune unde ați ajuns în lucrările pe marginea acestui subiect și dacă puteți să ne oferiți mai multe detalii. Apoi, în ce privește Privacy Shield, am constatat că a crescut numărul întreprinderilor care aplică regulile respective. Dar când aceste companii aderă la regulile acestea, ne puteți spune cum faceți să vedeți dacă după ce au aderat la regulile cu pricina le și aplică pentru a vedea cum funcționează lucrurile în relațiile cu Statele Unite. Și apoi, în ceea ce privește articolul 7 la care v-ați referit, spuneați că ar fi utile reguli mai clare în materie pentru a ne asigura că se și obțin niște rezultate cu aplicarea sa sau declanșarea sa. Uh, Problema mea nu este legată neapărat de claritatea regulilor, ci de voința politică. Dar chiar și așa, doamna comisar, aveți vreo idee deja despre cum ar arăta aceste reguli, mulțumesc foarte mult și acum doamna Indvel din partea Renew Europe. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, întotdeauna îmi face plăcere să vă revăd aici, ați abordat o mulțime de probleme, ca atare voi parcurge foarte rapid câteva dintre ele. Mai întâi mă bucură foarte mult faptul că aveți în vedere un regulament pentru combaterea spălării banilor și pentru supraveghere de la nivel european pentru că până acum punerea în aplicare a directivei a fost jenantă. Vorbim de miliarde de euro care scapă supravegherii. Cât privește statul de drept, vom discuta despre acest subiect cu următorul comisar, de sigur, dar pot să vă spun deja că nu suntem foarte mulțumiți de propunerea extrem de slabă pe care a făcut-o deja domnul Timmermans, colegul dumneavoastră, Domeniul de aplicare e foarte îngust, lasă deoparte foarte multe drepturi uh, și fundamentale și libertăți și nu există recomandări specifice de țară și nu există recomandări efectuate de experți. Nu, nu se ține seama de acestea. Vrem să se întărească această propunere și apropo de cultura statului de drept. Vorbim de punerea în aplicare la, la nivel privat, ONG-uri, cetățeni și așa mai departe, care se angajează în litigii. să chiar se stabilesc fonduri de, pentru litigii. Noi am făcut apeluri pentru soluționarea acestor probleme uh, către comisie. Apelurile noastre au fost sistematic ignorate și acest fond pentru litigii a devenit un fel de fond de advocacy, de susținere, de uh, promovare. Eu cred că ar trebui să facem în așa fel încât să dăm mai multă putere cetățenilor. Apoi Uniunea Europeană s-a lăsat prea ușor, prea moale în fața Statelor Unite în ceea ce privește problema probelor electronice. Cred că mandatul de negociere trebuie să fie făcut public, pentru că, până la urmă, e vorba de datele noastre și tot publice trebuie făcute elementele din mandat cu privire la negocierile în curs cu Consiliul Europei. Și, în fine, asta spun colegilor din Parlament, atunci când acordul final va fi adoptat, trebuie supus Curții Europene de Justiție pentru ca și aceasta să-și dea un aviz înainte de a ne da noi unda verde. Mulțumesc, doamna Tric, din partea verzilor. Doamna Rentre. Mulțumesc, noi suntem co-coordonatori, spune doamna Rentke. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în comisia noastră, doamnă comisar, și după cum spuneați și dumneavoastră, sunt multe de făcut în domeniul acesta. V-aș încuraja ca, chiar dacă unele dintre aceste sarcini par dificile, să nu faceți pași înapoi pentru a merge mai departe decât s-a făcut în legislatura trecută. Câteva lucruri pe care aș vrea să le menționez și aș mai sublinia și alte chestiuni eh, menționate deja de colegi în ce privește mecanismul privind statul de drept. Eh, Comisia a publicat deja mm, o propunere care, din punctul nostru de vedere, nu merge suficient de departe și domeniul de aplicare privind drepturile fundamentale e prea îngust și problema eh, avizului experților independenți nu e suficient de luată în calcul. Apoi, în ce privește instrumentele bugetare, cum aveți în vedere legarea acestor două instrumente? Pentru că noi, considerăm că ar trebui ca între fondurile europene și încălcarea statului de drept și a drepturilor fundamentale din statele membre ar trebui să se creeze o legătură clară. Apoi, în ce privește următorul subiect. Este foarte important ca în ce privește directiva privind egalitatea, președinția finlandeză să facă pași înainte. Mă bucură faptul că dumneavoastră susțineți acest lucru și mi se pare regretabil ca după 11 ani să nu ne putem lăuda că am făcut vreun pas înainte într-un, într domeniu așa de important. Sperăm ca noul comisar să se apuce imediat de lucru în acest domeniu și să promoveze o strategie LGBTI în următorul mandat al Comisiei. Eu mi-aș dori să încurajez următoarea comisie să lucreze la asta. Și ultima chestiune, am asistat la evoluții pozitive în programul în care președintele desemnat al viitoarei comisii l-a prezentat cu privire la uh, Convenția de la Budapesta și Convenția de la Istanbul. Uh, Ce alte planuri are Comisia în acest sens? Pentru că în acest uh, domeniu cred că este foarte important să facem pași înainte. Doamna Tardino, ID. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare și pentru prezență. Sunt multe subiectele pe care le-ați menționat în prezentarea dumneavoastră introductivă, însă aș dori să ne concentrăm pe justiție. În aprilie s-a prezentat cadrul de evaluare a eficienței sistemelor judiciare din Uniunea Europeană și a calității actului de justiție din Uniunea Europeană. Din comparația efectuată, rezultă că mai sunt probleme, probleme îndelungate, probleme de durata proceselor, care este prea lungă în unele state membre, dar și probleme de independență a uh, justiției. Percepția publică privitoare la independența justiției a scăzut cu circa trei. 0,5% în toate statele membre ceea ce uh, este fundamental totuși pentru susținerea statului de drept în uh, statele membre, încrederea deci în justiție. Aș dori să vă întreb așadar care sunt pașii următori pe care vă propuneți să-i uh, faceți în ceea ce privește recomandările comisiei și pe ce considerați că ar trebui să se concentreze viitorul comisar pentru ca împreună cu statele membre să atingă obiectivele pe care ni le propunem în favoarea cetățenilor noștri care așteaptă atât de mult înainte de a li se face dreptate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bocacini, ICR. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnei comisar Iurova. Vă mulțumesc pentru prezentare. N-am cum să nu observ că, în ciuda faptului că subiectele menționate au fost diverse și numeroase și importante, până la urmă, în mod inevitabil, discuția se învârte în jurul statului de drept și a articolului 7. Iată un element la care deja cred că trebuie să reflectăm. La Helsinki am văzut că aveți o, o uh, abordare, un atașament personal față de statul de drept, dar și dumneavoastră ați subliniat de mai multe ori caracterul abstract al acestui concept. Caracter abstract care a fost apoi utilizat tocmai pentru a supune conceptul statului de drept instrumentalizării politice. Asta aș vrea eu să vă întreb. La ce idee, la ce vă gândiți? Cumva la o fel de tablă pe care să spuneți ăștia bune, ăștia răi, un fel de avizier? Și apoi, cum să se aplice apoi concret dispozițiile acestui stat de drept? v-aș atrage atenția asupra faptului că el riscă să devină un instrument folosit împotriva minorităților în special. Cei care în prezent sunt în minoritate politică, poate și în această comisie și în acest parlament, mâine ar putea să devină majoritate și invers. Ei, tocmai de aceea v-aș uh, solicita în mod deosebit toată atenția asupra acestui subiect. La acest subiect, uh, la, la GUE, din partea GUE nu văd pe nimeni. Ba da, doamna Pelție, doamna Pelție, vă rog. Madame la votre Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare. Aș vrea doar să vă atrag atenția asupra dreptului la apărare. Există multe instrumente de colaborare judiciară și ne întrebăm dacă, într-adevăr, acest drept este garantat pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Cu siguranță știți că UE a adoptat șase directive cu privire la dreptul de apărare în fața curților, Problemele sunt foarte simple. Ați putea să ne, sunt clare, ați putea să ne spuneți până la urmă ce rezultate ați obținut și dacă ați obținut, ce îmbunătățiri trebuie făcute, ce neajunsuri există și aveți cumva și o dată pentru un prim raport? Și de asemenea, ce sfaturi ați da mm, succesorului dumneavoastră în această privință? Mulțumim. Acum, din nou, doamna Iurova, din partea Comisiei, ne va răspunde la această primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor vreo 10 minute, după care vor interveni și restul colegilor, deoarece lista este foarte lungă, foarte mulți colegi vor să intervină. Vă rog, dacă puteți să vă încadrați în 10 minute, vă suntem recunoscători. Nu-i deloc simplu, domnule președinte. Da, eu sunt flexibil când e vorba de timp, spune domnul președinte, însă asta e. Nu știu dacă v-ați dat seama că de multe ori cu cât uh, faci mai multă politică, cu atât uh, nu reușești să vorbești succint. Acum, prima întrebare referitoare la evaluarea la care se referea domnul Peters cu privire la GDPR. Nu era vorba de Private Sector Act, legea cu privire la sectorul privat, ci cel digital. La asta mă refeream. A fost o măsură anunțată de doamna Ursula von der Leyen și a fost și ceva discutat în cadrul Comisiei Europene. E vorba de reglementarea acestui sector digital, deoarece știm cu toții câte multe transformări uh, tehnologice au loc uh, acum, inteligența artificială și așa mai departe. Bineînțeles că toate acestea sunt uh, promițătoare, dar există și riscuri și legiuitorii trebuie să țină cont de acestea. Acum, încă o chestiune la care trebuie să reacționăm. Trebuie sau nu să deschidem așa numită directivă cu privire la comerțul electronic, în care se vorbește despre lipsa de uh, responsabilitate, de răspundere a platformelor în ceea ce privește conținutul. Am uh, apropiat, am luat legătura cu aceste platforme, le-am cerut de exemplu să înlăture conținutul terorist sau pornografia infantilă sau alte uh, lucruri de acest fel, însă eu cred că trebuie făcut o analiză profundă în legătură cu ceea ce putem face sau nu. Poate am putea institui niște scheme temporare sau să impunem o anumită responsabilitate socială acestui sector pentru a ajunge astfel la o răspundere um, penală la un moment dat în legătură cu conținutul pe care acestea le expun. Nu știu însă care sunt intențiile concrete ale doamnei Ursula von der Leyen. Comisia noastră a fost foarte atentă în ceea ce privește sectorul digital. Nu am vrut să-l suprareglementăm, am dorit să lăsăm multe opțiuni deschise, deoarece înțelegem cât de important e și se vorbește mult și despre statul de drept și să nu uităm că spațiul acesta digital este un spațiu de uh, exprimare pentru foarte mulți uh, cetățeni. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă am interzice posibilitatea de a te exprima anonim pe internet. Da, dar știu că există de foarte multe semne de întrebare în legătură cu abordarea pe care o are Uniunea Europeană față de sectorul digital și următoarea comisie cu siguranță va trebui să se ocupe de același lucru și dumneavoastră la fel. Acum, în ceea ce privește parchetul european, dacă e realist să ne gândim că ar putea funcționa la sfârșitul anului 2020, da, procurorul șef va fi uh, ales în timpul mandatului acestei comisii. Deoarece sunt anumite lucruri pe care le putem face fără procurorul șef. Ne ocupăm, de exemplu, de sistemul de evaluare a cazurilor, de echiparea sediului de la Luxemburg procedurile interne. Suntem foarte criticați de statele membre, se spune că noi, Comisia, n-ar trebui să ne implicăm în ceea ce privește procedurile interne și că ar trebui să se ocupe de asta colegiul de procurori, însă trebuie să o facem. Deci eu mi-aș dori să se facă cât mai uh, repede progrese, la Consiliu mai ales. Acum, partajarea de date pentru IMM-uri sau uh, între întreprinderi, business to business. Uh, pentru asta ar fi nevoie probabil de o dezbatere mult mai îndelungată, însă în ceea ce privește protecția datelor și IMM-urile, aici trebuie clarificate încă foarte multe lucruri, deoarece în GDPR se face distinția între companiile care se ocupă de prelucrarea datelor, deci practic fac bani de pe urma folosirea datelor private ale cetățenilor și celelalte companii care vând bunuri și servicii, nu știu, servicii de coafură și așa mai departe. Deci trebuie să clarificăm această chestiune cu um, oficiile de protecție a datelor, să înțelegem e important ca IMM-urile să înțeleagă mai ușor și mai clar care este situația. De aceea s-au adopt, adoptat aceste certificări și coduri de conduită pentru diferitele sectoare. Acum, studiul publicat de la Universitatea, Universitatea de la Luvan și cea de la Londra. Trebuie să recunosc că nu l-am citit încă. Doamnă Sipăl, cum să combatem uh, rasismul și xenofobia? Și care sunt datoriile noastre. Da, avem niște datorii, avem o sarcină enormă. Când uh, am început, când mi-am <laughs> preluat postul de comisar acum 5 ani și când mi-am dat seama că mă voi ocupa și de asta, nu, nu mi-am dat seama din capul locului cât de controversat, de periculos va fi acest mandat, dar cât de necesar va fi ca eu să am o părere și o poziție foarte clară. Știm ce se întâmplă. Avem date din sectorul IT în legătură cu discursurile de incitare la ură pe internet. Mulți oameni sunt atacați nu doar pentru ceea ce fac, ci pentru ceea ce sunt. Sunt atacați din cauza culorii pielii, din cauza originii sau a orientării sexuale. E absolut dezgustător ceea ce se întâmplă în mediul online și dezgustător ce se întâmplă și offline în unele state membre, însă cele două medii sunt uh, corelate și de aceea cerem platformelor să îndepărteze aceste discursuri. Violența digitală are potențialul de incitare la uh, violență în viața de zi cu zi și nu e vorba doar de violență, doamnă Sipel, e vorba și de discriminare aici, cum spunea și dumneavoastră, discriminare crescând în multe sectoare, sectorul serviciilor, al învățământului, și de aceea eu vreau să fac mari presiuni pentru a se adopta în octombrie directiva cu privire la egalitatea de tratament la Consiliul EPSCO. Acesta, aceasta este piesa legislativă care ne lipsește nouă. Și e nevoie de o dezbatere rezonabilă cu statele membre în legătură cu costurile posibile. Totdeauna se vorbește despre bani. E un argument cu care vin întotdeauna statele membre costul, de exemplu, pentru a oferi accesibilitate scaunelor cu rotile. E clar că e vorba de o directivă într-adevăr orizontală și sunt competențe diferite, însă când vorbim și despre cooperare consolidată, nu știu, poate că ar fi bine ca directiva să fie adoptată doar de unele state membre, însă statele membre, majoritatea, spun că e un element clar de la care nu uh, se pot abține anumite state membre. Dar are clar o legătură clară cu ceea ce spunea doamna Zipăl, cu combaterea discriminării, a xenofobiei și gândiți-vă și ce s-a întâmplat recent la Bialystok în Polonia. Acum, directiva cu privire la poliție. Da, există niște clauze de salvgardare în text. Va trebui de asemenea să vedem care sunt și concluziile studiilor făcute. Și vă vom trimite un uh, răspuns în scris pentru a avea informații cât mai concrete și actualizate. Acum, și anumitul Privacy Shield, scutul pentru protejarea intimității. Cum să aflăm dacă într-adevăr companiile respectă regulile? Da, sunt supravegheate de Departamentul de Comerț din SUA și Justiție. Însă, în primul rând, Departamentul de Comerț plus Comisia Federal de Comerț deja au suspendat participarea anumitor companii la acest cut și au impus acum și această amendă uh, companiei Facebook. Sistemul funcționează mai proactiv decât la începuturi. Noi am făcut mari presiuni și pare să dea roade. Am avut și un al treilea raport în octombrie în care am vorbit clar despre asta. Acum, reguli mai clare pentru articolul 7. Dacă vă uitați la ce se întâmplă, Haideți să luăm cazul Poloniei. A fost declanșat pentru prima oară articolul 7 în cazul Poloniei. Mult timp totul a rămas la comisie, dialoguri, reuniuni, scrisori și la un moment dat ne-am dat seama că, într-adevăr, această problemă trebuie să ajungă la masa miniștrilor. Da? A s-a ajuns la Consiliul, dezbaterile însă sunt inutile, Uneori mă întreabă jurnaliștii cum funcționează articolul 7, cum că nu e niciun, dat fiindcă nu e niciun rezultat. Dar procesul este interesant și am avut o dezbatere foarte utilă la Helsinki săptămâna trecută la care a participat și domnul Lopez Aguilar. Ministri de justiție trebuie și ei să înceapă să discute despre situația statului de drept în țările membre. Deoarece noi, cei din domeniul justiției, suntem cei care plătim prețul dacă există neajunsuri în ceea ce privește um, statul de drept. Gândiți-vă, de exemplu, la mandatul de arest european, la recunoașterea reciprocă a sentințelor curților. Toate acestea vor întâmpina probleme dacă statul de drept nu funcționează. Deci e o problemă sistemică gravă pentru întreaga Uniune Europeană și de aceea am discutat despre asta și de aceea vrem să venim cu niște propuneri pentru a avea un proces mult mai previzibil și amintiți-vă și de Consiliul de Justiție. Știu că mă întind, însă e chiar un subiect important. La un moment dat se spunea, e o problemă politică sau pur juridică? Ambele, cred. De aceea, atât, ambele consilii trebuie să se ocupe de acest subiect. Acum, doamna Sofin Velte uh, mi-a pus o întrebare în legătură cu directiva de spălare împotriva spălării banilor. Da, e una din marile probleme. Europolul a făcut niște estimări recente cum că în fiecare an suma de bani spălați e comparabilă cu bugetul Uniunii Europene, deci 1% din PIB. Imaginați-vă, nu amploarea, ci pentru ce sunt spălați acești bani? Pentru crimă organizată, pentru terorism, pentru menținerea unor sisteme corupte, <laughs> pentru menținerea rețelelor uh, transfrontaliere de crimă organizată. Asta e problema cu care trebuie să ne confruntăm. Și încă o dată spun, dacă unu, două sau trei state își neglijează uh, sarcinile și îndatoririle, întreg sistemul financiar european e periclitat și acum chiar e periclitat, deoarece există astfel de cazuri. De aceea ne gândim la consolidarea structurii de supraveghere europene, de aceea ne gândim la un eventual regulament. Acum, spălarea banilor e combătută prin directive și mă vor spune că statele membre au cu toatele o altă abordare, cu rezultate nu prea fiabile. Nu se garantează acea supraveghere de plină pe care ar impune un regulament cred eu. Și de asemenea ar fi important să avem și un organ european care să se ocupe de această supraveghere. Însă asta E o sarcină care va reveni următorului Parlament și următoarei comisii. Acum, comunicarea în legătură cu statul de drept. Că nu comunicăm suficient de clar și de răspicat. Ne așteptam la astfel de critici, am discutat despre asta. Există anumite capitole care arată clar că o justiție independentă și o procuratură independentă e doar un pilon din această structură mai e spațiul pentru societatea civilă, libertatea de exprimare, presa independentă și liberă, administrația de stat, de asemenea, e esențială, care să nu fie la comanda politicienilor. Nu, am scris astea în comunicare. N-am avut ambiția să, să soluționăm totul și Parlamentul își dorea o astfel de evaluare. Acum, de ce nu implicăm experți din exterior? Pentru că noi trebuie să garantăm că această evaluare anuală va aduce niște rezultate cu urmări Uh, juridice, de exemplu, proceduri de infringement. Deci trebuie să avem legitimitatea cea mai mare în aceste evaluări. Și uh, încă o întrebare pe care am auzit-o ulterior. Cum anume vom măsura <laughs> cât de mult se respectă statul de drept în statele membre? Ei bine, da, asta are legătură cu faptul că vorbim până la urmă de ceva ce e abstract oarecum. Avem diferite sisteme constituționale, 28 de sisteme constituționale. A, mi-am depășit timpul cu 15 minute. Nu, doar cu 5. Însă multe persoane doresc să intervină, deci va fi recunoscător dacă ați încercat să fiți puțin mai subțint. Da, mă gândesc că vor fi oricum întrebări despre statul de drept, deci voi pot continua ce <laughs> vreau să spun. Acum, fondul pentru litigi despre care vorbea doamna Indveld. Voi trimite un răspuns în scris, voi analiza de o problema și vom discuta din nou. Însă trebuie să, discută, să discut cu serviciile noastre. Noi am făcut tot posibilul pentru a avea aceste nouă programe cu privire la valori și drepturi. Da, vom discuta ulterior despre asta. Ce mai era? Doamna Rentke, ce întrebări frumoase mi-ați pus! O să mai revin. Vă mulțumim foarte mult. Iată cum stau lucrurile. 21 de membri vor să intervine deci vă sugerez un minut și jumătate fiecare, repet, fiecare un minut și jumătate pentru a avea timp și pentru răspunsurile doamnei comisar la a doua rundă de întrebări. E clar, bineînțeles, că vom depăși timpul alocat și că va trebui să amânăm următorul punct de pe ordinea de zi, examinarea acelui tabel uh, domeniul justiției și asta dintr-un motiv uh, întemeiat, deoarece chiar ne interesează acest dialog uh, aprofundat cu doamna comisar Iurova. Însă vă rog pe fiecare să vă respectați timpul alocat pentru ca toată lumea să poată interveni. Începem cu domnul Sasalehos. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Eu aș vrea să mă refer la uh, Ordinul European de Detenție și de Predare. Se pare că ordinele executate uh, s au blocat, n-a mai crescut în ultimii ani. Asta ce înseamnă? Că aplicarea acestui mandat european nu merge către mai multă consolidare. Deci, practic, nu s-a ajuns la o cooperare judiciară cum ne-am fi dorit noi. Acum, la articolul 2, nu voi intra eu în lista respectivă, însă aș vrea să mă refer la două chestiuni în legătură cu care aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră. Uh, eventualele îmbunătățiri pe care le putem introduce în această procedură, pentru ca, pe de o parte, să garantăm un tratament adecvat din partea tuturor tribunalelor acestor ordine emise. Deci, tocmai a existat o sentință a CEDO împotriva unui stat membru, uh, legătură cu modul în care a fost tratate aceste ordine, și, pe de altă parte, uh, consolidarea principiului de recunoaștere reciprocă, evitând extralimitarea în ceea ce vrește competențelor tribunalelor care primesc aceste uh, mandate, ordine și care unor vor să ia locul tribunalului respectiv care le trimite uh, solicitarea respectivă, făcând o altă evaluare. Vă mulțumesc și alte persoane și-au ridicat cartonașul pentru a interveni, deci eu cred că cel mai bine ar fi să închidem acum lista deși vom avea mai mult timp pentru această discuție, pentru cei nou aleși, e bine să știți că doamna comisar Iurova e foarte dornică și dispusă să ofere și răspunsuri în scris. Deci celor care nu au fost celor care nu au primit răspunsuri complete în această lim- rundă limitată, deci vo- va exista posibilitatea de a primi răspunsuri în scris în urma acestei sesiuni de astăzi. Acum, domnul Bitanov. Sorry, as a newcomer. <laughs> You forget. Mulțumesc, greșeala începătorului. Mă iertați. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamne comisar, dragi colegi. Voi vorbi în limba bulgară, dacă îmi permiteți. Mulțumesc. În, din câte am înțeles, din comunicarea prezentată săptămâna trecută se vor prezenta rapoarte anuale referitoare la fiecare stat membru și uh, acestea vor înlocui MCV-ul doar pentru Bulgaria și România. Voi salut, vreau să salut această decizie pentru că în acest fel se vor elimina aceste arhicunoscute standarde duble. Cred că Bulgaria și România au beneficiat de un tratament uh, separat mult prea mult timp, uh, fiind rezultatul unor practici uh, controversate, cel puțin în Bulgaria. Cetățenii bulgari nu au foarte multă încredere în sectorul judiciar. Bulgaria, de altfel, se află pe unul din ultimele locuri din acest clasament, din mai multe motive. MCV nu s-a dovedit a fi un instrument foarte eficace și a fost folosit de anumite state membre pe post de scuză pentru a nu le permite Bulgariei și României intrarea în Schengen. Deși în anumite ocazii s-au înregistrat evoluții favorabile, așa că vreau să știu când va fi eliminat MCV-ul. Vă mulțumesc! Maite Pagasa Urtundua. Întotdeauna e o plăcere, doamnă comisar, să vă ascultăm. Vorbeați de încrederea reciprocă între statele membre, mai ales în ceea ce privește instrumentele care creează acea încredere și acea cooperare judiciară de care vorbea domnul Sarsalejos. Într-adevăr, în 2014, Parlamentul nostru deja a atras atenția asupra faptului că anumite sisteme judiciare ale statelor membre emiteau uh, ordine europene de anchete care depășeau principiul uh, proporționalității. În plus, într-un caz foarte grav s-a înregistrat uh, neglijență. De altfel, uh, aceste zile, tribunalul uh, Tribunalul European pentru Drepturile Omului a uh, luat notă de această neglijență. Credeți că se pot, uh, s-au înregistrat erori și în cazul unor delicte foarte grave. Monitorizând aceste probleme din 2014 și având în vedere că trebuie să existe încredere, avem nevoie aplica, să se aplice unor, să se aplice criterii clare. Iată de ce vreau să vă rog, doamnă comisar, ca în aceste ultime luni de mandat să sensibilizați colegiul comisarilor în acest sens și să lăsați în urmă propuneri care să permită îmbunătățirea aplicării mandatului de arestare european, pentru că nu putem renunța la cooperarea europeană în ceea ce privește spațiul drepturilor fundamentale eh, și cooperarea în sectorul judiciar, pentru că riscăm să se producă neglijențe, delicte de nepermis pentru cetățeni. Avem nevoie așadar de instrumente de cooperare eficace. V-aș ruga să lăsați o propunere pregătită în acest sens. Mulțumesc, domnul Radev. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar Iurova, înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru nenumăratele ocazii din mandatul anterior de a ne întâlni și discuta cu dumneavoastră. Știm că vă ocupați de combaterea standardelor duble, dincolo de dubla calitate a produselor uh, alimentare uh, sau produse destinate gospodăriilor. Aici intră și MCV-ul în uh, portofoliul dumneavoastră. E un standard dublu deja în sine, pentru că se aplică doar unor două state membre. De ani buni, Bulgaria și România tot aud promisiuni cum că acest mecanism controversat și discriminatoriu va fi eliminat. S-a vorbit de o serie de rapoarte favorabile ale Comisiei, reforme, progrese din partea statelor membre. De altfel, domnul Juncker a promis în repetate rânduri că până la finele lunii octombrie um, această monitorizare va fi eliminată când comisia, mandatul comisiei uh, va ajunge la final. Până acum însă acest lucru nu s-a întâmplat, deși Bulgaria respectă toate criteriile. S-a vorbit de asemenea de un nou mecanism de monitorizare a statului de drept care eh, va monitoriza toate, state mem- toate statele membre și care, prin urmare, nu ar mai presupune necesitatea existenței MCV-ului. Uh, Comisia și-a prezentat comunicarea referitoare la acest mecanism amplu săptămâna trecută. Ursula von der Leyen a, prom- a promis personal că acest mecanism va fi introdus. Când se va elimina, prin urmare, MCV-ul? Ne putem aștepta ca, într-adevăr, raportul de monitorizare din septembrie să fie ultimul? Doamna Incir, vă mulțumesc în um, calitate de un reprezentant al grupului uh, care promovează diversitatea, aș vrea să intru în mai multe amănunte la acest capitol. În ciuda eforturilor statelor, în ciuda eforturilor um, statelor membre ale Uniunii de a combate acele crime incitate de ură, situația nu s-a îmbunătățit. Eforturile depuse până acum nu sunt suficiente și am convingerea că legislația trebuie revizuită pentru a uh, aborda așa cum trebuie toate delictele motivate de ură peste tot în Uniunea Europeană. ONG-urile din sector, cât și Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, au atras atenția asupra faptului că victimele acestor tipuri de infracțiuni motivate de ură nu beneficiază de protecție și victimele uh, infracțiunilor motivate de uh, discriminare pe baza orientării sexuale um, sau alte caracteristici asemănătoare. Aș vrea să știu dacă vă asumați revizuirea cadrului uh, referitor la discriminarea pe bază de rasism sau uh, identitate de gen, expresie de gen. Ne puteți uh, de asemenea spune dacă se, prevăd, se prevede declanșarea unor proceduri de încălcare a tratatelor pentru acele state membre care nu au pus în aplicare aceste dispoziții în mod corespunzător. O întrebare referitoare la actuala directivă blocată la ora actuală privind uh, combaterea discriminării și egalitatea de gen. Ne puteți spune mai mult despre cum stau lucrurile um, dacă puteți veni cu noi propuneri și dacă puteți să ne spuneți dacă Consiliul va permite adoptarea acestei uh, directive în uh, temeiul procedurii legislative ordinare, astfel încât Parlamentul să fie pe deplin implicat în calitate de colegiuitor. Vă rog, încercați să vă încadrați uh, într-un minut și jumătate pentru ca toată lumea să poată să ia cuvântul. Doamna Keller, doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați venit alături de noi pentru a ne prezenta activitatea dumneavoastră. Două întrebări. Având în vedere că e vorba de măsuri împotriva spălării banilor, ne puteți spune de cum cooperați cu OCDE și celelalte organizații sau summite internaționale care se ocupă de acest subiect, pentru că spălarea banilor este un subiect de amploare globală. În al doilea rând, dacă tot vorbim de protecția datelor cu caracter personal, ne puteți spune acum, la finele unui mandat unde ați fost foarte activă în acest uh, domeniu, dacă ne puteți da două, trei indicații unde ar trebui să ne aplecăm pentru a putea îmbunătăți viața cetățenilor noștri. Domnul Breyer. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar, întrebările mele se referă la actul privind serviciile digitale pe care l-ați amintit deja, care urmează să fie propus. Um, în mass media au apărut informații referitor la ce ar putea conține. Sunt profund îngrijorat că acest act ar putea să fie un fel de... ar putea să ducă la crearea unei poliții pe internet sau chiar ar putea uh, motiva includerea unor filtre la încărcarea conținutului online, filtre la upload, așadar uh, și um, eliminarea anumitor uh, conținuturi pe internet ar putea amenința însă și existența unor uh, IMM-uri. Ne puteți da clarificări aici, mai ales în ceea ce privește filtrele uh, la upload. În al doilea rând, având în vedere acest uh, act pentru serviciile digitale, ați fi de acord cu o dispoziție pe care să prevadă dreptul de a folosi serviciile în mod uh, Uh, anonim, pentru că în acest fel s-ar preîntâmpina scurgerile de date. Deja se pot folosi în Germania uh, aceste servicii cu caracter uh, um, anonim, am putea preveni de asemenea furtul de identitate. În continuare, conectivitatea cu internetul. Un alt element ar presupune conectarea serviciilor de mesagerie și platformelor de rețele de socializare, pentru că în acest fel consumatorii să pot avea dreptul de a alege, să poată trece de pildă la o platformă care le protejează mai bine datele. Ați fi în favoarea unor asemenea reguli? Domnul Zdekovski, vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, am să vorbesc în limba cehă pentru a mă încadra în timpul de intervenție alocat. Înainte de toate, în 2018, dacă țin bine minte, ați venit aici pentru a dezbate despre scandalul Cambridge Analytica. Vorbeam de scurgerea de date cu caracter uh, privat. Uh, cam 80 de milioane de cetățeni europeni au fost afectați. Spuneați că Comisia se va implica intens. Vreau să știu ce s-a întâmplat până acum, în ce stadiu a ajuns ancheta și dacă cetățenii europeni pot să se aștepte la aplicarea unei amenzi pentru Facebook. O a doua întrebare care merge undeva pe aceeași linie. Tocmai am văzut proiectul de buget pentru mai multe agenții pentru anul 2020. Ce părere aveți de faptul că, pe de o parte, Comisia spune că va lupta împotriva traficului de ființe umane, terorism, iar pe de altă parte să fac tăieri bugetare, de pildă Europol va avea cu 52%, îmi cer scuze, cu 52 uh, mai puțin angajați, cât și Eurojust. De altfel, până luna aprilie nu vor mai putea funcționa și vor putea coopera doar într-un număr restrâns de cazuri legate de uh, Uh, crimă organizată. Doamna Chinici, vă mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar Iurova. Am două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește directiva privind combaterea spălării banilor. Aș vrea să știu cum s-ar putea asigura, după părerea dumneavoastră, coordonarea între noul rol de supraveghere al Autorității Bancare Europene și activitățile cu caracter mai general de supraveghere a sistemului bancar al Băncii uh, Centrale Europene. Acum, schimbând complet subiectul, aș avea o altă întrebare referitoare la Convenția de la Istanbul, un subiect uh, de care ne-am ocupat îndelung în mandatul anterior. Și aș vrea să știu aici ce măsuri ar putea adopta Uniunea Europeană pentru a sprijini statele membre pentru a pune în aplicare dispozițiile Convenției de la Istanbul. Știm că nici până astăzi multe state membre nu au pus în aplicare Convenția de la Istanbul. În continuare aș vrea să știu care instrumente juridice europene ar putea să fie um, obiectul unei atenții suplimentare pentru a asigura o protecție reală a victimelor uh, violenței uh, casnice, mai ales copiii, de pildă, care după aceea uh, rămân cu o traumă considerabilă. Aș vrea să știu dacă, după părerea dumneavoastră, ar putea să se aducă modificări țintite directivei cu numărul 29 din 2012 pentru a proteja mai bine victimele, mai ales uh, copiii. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte, spune domnul Franz. Vă mulțumesc uh, din suflet, doamna Iurova, pentru activitatea dumneavoastră și vreau să vă întreb când și cum uh, va reacționa Comisia la rezoluția din februarie referitoare la consolidarea cadrului uh, strategic pentru integrarea comunității Roma și pentru combaterea discriminării. Cum va reacționa pentru intervalul după 2019, deoarece Politica antidiscriminare trebuie pusă în aplicare mai bine. Toate aceste subiecte trebuie să beneficieze de un caracter obligatoriu pentru a fi pus în aplicare, pentru că știm că oamenii în Europa sunt discriminați pe baza etniei lor, pe cum Gani Rama din Kosova, el a fost uh, bătut în Priștina sau un băiat de 15 ani în Bulgaria a fost împușcat. În Italia, uh, familiile Sinti își văd casele incendiate. În tocmai s-a întâmplat și în Ulm, în Germania, unde casa unei familii Roma a fost incendiată. De multe ori comunitatea Roma uh, este victima unei violențe care nu îi permite un acces egal la educație, locuință și sănătate. Nu avem o problemă a comunității Roma, avem o problemă de rasism și împreună trebuie să-i punem capăt odată pentru totdeauna. Mulțumesc, domnul Fest! Bună ziua! Bună ziua, doamnă Iorova! Două întrebări. În primul rând, Sincer, uh, fie răspundeți dând dovadă de anumite uh, prejudecăți pe care le repetați. Sincer, eu am fost dezamăgit pentru că nu ați răspuns uh, la întrebarea doamnei Tadino sau domnului Pogacinei. nu știu cum se împacă această atitudine cu obligația dumneavoastră dată dovadă de o atitudine imparțială ca reprezentant al Comisiei. Uh, Aș vrea să știu dacă există informații referitor la faptul că în acele state care au semnat Convenția de la Istanbul se există s-a înregistrat un anumit regres care poate fi dovedit statistic al violenței casnice sau, din potrivă, în aceste state, în continuare există o rată tot atât de crescută ca înainte acestei violențe. Mulțumesc, doamne Pur- doamna Purec. Vă rog! Înainte de toate, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru munca excelentă din ultimii cinci ani. Avem acum uh, baza pentru a putea continua cu o politică ambițioasă și aș vrea să scot în evidență două domenii importante, violența împotriva femeilor și uh, violența domestică. Uniunea Europeană trebuie să depășească toate obstacolele și trebuie să pună în aplicare Convenția de la Istanbul. De asemenea, trebuie să poată să adopte lege când vine vorba de aceste uh, acte de violență, dacă se acest lucru se va întâmpla dacă se activează clauza pasarel în uh, temeiul articolului 83. Aș vrea să știu dacă deja comisia ar fi gata să pun numărul la treabă. Directiva orizontală împotriva discriminării. La ora actuală, discriminarea față de persoanele cu dezabilități sau din comunitatea LGBTI um, discriminarea față de acestea este nejustificată. În 2014 ați adoptat o directivă în acest sens și vă mulțumesc pentru asta. Însă acum ne aflăm în 2019 și a venit vremea să facem treabă. Ce mai putem face, după părerea dumneavoastră, înainte ca noua comisie să-și înceapă activitatea? Mulțumesc! Maghid, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru contribuția și prezentarea dumneavoastră. Cred că suntem cu toții de acord că avem nevoie de un cadru credibil pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, acestea fiind esențiale pentru a asigura integritatea sistemului financiar european și pentru a reduce instabilitatea financiară. E clar însă că aceste norme nu au fost aplicate de toate băncile din toate statele membre și nu ne putem permite să vedem verigi slabe în Europa pe care criminalii să le poată exploata. Ne puteți spune mai multe despre ce putem face pentru a ne asigura că toate statele membre pun în aplicare pe teren aceste reguli și cum puteți încuraja succesorul dumneavoastră să uh, îi dea de hac acestui subiect. În continuare, în ceea ce privește uh, infracțiunile motivate de ură, înțeleg că există legislație în această materie, dar având în vedere că doar un număr limitat de victime uh, Uh, denunță aceste infracțiuni și, în plus, um, ofițerii de poliție de multe ori nu le clasifică drept uh, infracțiuni motivate de ură lucru care nu face decât să alimenteze prejudecățile. Cum ne putem asigura că ofițerii de poliție din toată Uniunea Europeană sunt suficient de bine pregătiți? Domnul Bisec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră. Eu sunt uh, un membru nou în acest Parlament și îmi exprim speranța că vom putea colabora bine pe viitor cu Comisia Europeană. Acum trec la limba engleză. Aș vrea să aduc în discuție două întrebări referitor la cele deja amintite de dumneavoastră. Ați pus accentul pe egalitatea de șanse și pe echitate, un subiect pe care vreau să-l aduc în discuție important în uh, campania mea în uh, vederea alegerilor europarlamentare. Eu m-am axat pe standardele duble ale produselor uh, care se comercializează pe piața unică, subiect adus în discuție de domnul Juncker în urmă cu câțiva ani și știu că Comisia s-a ocupat îndeaproape aproape de subiect și vreau să știu care este evaluarea dumneavoastră, ce s-a făcut până acum, cum putem să ne asigurăm că există condiții egale pe piața unică și cetățenii noștri au acces la aceleași produse, indiferent de locul în care trăiesc în Uniunea Europeană. În continuare, vorbeați de GDPR și vreau să vă întreb cât de gata suntem să facem față consecințelor unui Brexit fără acord în ce privește GDPR. Doamna Barley. Bună ziua, bun venit, doamnă comisar. Îmi face plăcere să vă văd aici. Nu o să vă surprindă că, din nou, profităm de ocazia aceasta de a discuta despre statul de drept. Suntem deja bucuroși de faptul că ați vorbit despre aceea că nu e vorba doar de o problemă judiciară, ci și de o problemă politică. Distan- distinția nu e întotdeauna foarte clară atunci când uh, discutăm cu, când avem audierile viitorilor comisari. Aș dori, aș dori să vă întreb care sunt consecințele acestei probleme pentru textul privitor la probele electronice. La Godinski. Mulțumesc, domnul Agodinski. Here, uh, Madam Commissioner, uh, we are uh, very happy that we're talking here about rule of law, but I wanted to... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim pe de o parte de statul de drept și pe de altă parte de aspectele privitoare la probele electronice. Dar cele două probleme trebuie privite împreună, fiindcă dacă ne uităm acum peste textul privitor la uh, Uh, probele electronice, constatăm că și în acest domeniu sunt încălcări majore ale statului de drept. Regula privitoare la procedura pentru obținerea probelor electronice, așa cum o propuneți dumneavoastră comisia, ar presupune să se oferă în mod automat la solicitare probe către o altă țară. În același timp însă, în cazul uh, mandatului de arestare european, au fost situații în care totuși nu s-a putut colabora cu un alt stat membru din interiorul Uniunii Europene pentru că nu aveau aceleași standarde de aplicare a statului de drept. Cum puteți să soluționați aceste conflicte? Noi nu vedem acum cel puțin în propunerea probelor privind, privind probele electronice, același tip de instrumente. Apoi, vorbim despre instrumente diferite față de tot ce am cunoscut până în prezent și asta ne ne, ne creează confuzii de înțelegere a dispozițiilor privitoare la statul de drept în epoca digitală. Apoi, în ceea ce privește tratatul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, cum veți proceda în cazul eventualor, unor eventuale încălcări ale regulilor GDPR, articolul 6 și articolul 48 în special? cum puteți aduce la oaltă problema aceasta și cea a statului de drept. Și aș răspunde colegului, există standarde clare de stat de drept. Nu trebuie să spunem că statul de drept este o chestiune abstractă. Citiți uh, hotărârile Curții Europene de Justiție. Se vorbește clar acolo de reguli clare privitoare la statul de drept, așa că nu îmi spuneți mie că statul de drept este un concept abstract. Mulțumesc, doamna Strugaru. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, doamnă comisar. Aș dori mai întâi de toate să vă mulțumesc pentru toată munca depusă în mandatul dumneavoastră și să vă mulțumesc în mod deosebit, vreau să profit de această ocazie, pentru dedicația și implicarea pentru statul de drept, în special pentru țara mea România. Sunt convinsă că mulți români apreciază implicarea dumneavoastră și pozițiile pe care le-ați adoptat. Doresc de asemenea să menționez că sper din toată inima ca noul mecanism de stat de drept să fie cel puțin la fel de puternic ca MCV-ul pentru toate statele membre, cu toate criteriile aferente, iar în ceea ce privește România, nu MCV-ul ne-a ținut departe de Schengen, ci instabilitatea politică și frecventele atacuri recente la statul de drept provenite din coaliția aflată la guvernare. Două întrebări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 această nouă act legislativ a funcționat în ultimul an în Uniunea Europeană. Noi, în România, avem următoarea situație. Această legislație este utilizată abuziv pentru a se înăbuși libertatea presei. Ea a fost implicată. GDPR a fost folosit de autoritățile naționale pentru a obliga jurnaliștii să-și, revele, să dezvăluie sursele și apoi în ceea ce privește GDPR nu se oferă, în baza GDPR nu se oferă accesul la informații de către autorități, la informații care ar trebui să fie accesibile publicului. Mulțumesc. Domnul Papadakis. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Ce părere aveți dumneavoastră de faptul că în unele ziare Partidul Comunist se află pe primele pagini. N-am înțeles din răspunsul dumneavoastră. Spuneați că fiecare stat membru trebuie să își urmeze cursul potrivit istoriei și abordării proprii. Dar așa o poziție nu este acceptabilă nu se pot uh, scoate în afara legii partide, anumite partide. E o chestiune de democrație, nu are nicio legătură cu felul în care fiecare stat membru își gestionează situația. În cazul Poloniei, să zicem, știm foarte bine cum stau lucrurile cu statul de drept. Există acolo niște interese specifice. Uniunea Europeană acceptă însă unele lucruri care de fapt sunt inacceptabile. Curtea Constituțională din Ucraina a adoptat o decizie potrivit căreia se finanțează forțe anticomuniste în statele membre ale Uniunii. Se tot vorbește de libertățile publice, de situația statului de drept, dar există imixtiuni în, a, în afacerile interne. Κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές, τους Πολωνούς, τους Ουκρανούς, τις χώρες της Βαλτικής και... Deci, luați mâinile de pe Partidul Comunist. Jos mâinile de pe Partidul Comunist în Polonia. Nu, nu e cazul ca acest partid să, să aibă de suferit și să plătească toate oalele sparte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Tonceva. Comisia Europeană ia act de ce se întâmplă în anumite state membre, dar în timpul acesta corupția se înrăutățește. În ciuda recomandărilor de la comisie, eh, comisie, în ciuda recomandărilor comisiei de la Veneția, nu se întâmplă mare lucru. Aveți cumva recomandări pentru acele parchete din statele membre care trebuie să se ocupe de aceste lucruri? Să luăm un exemplu. Recent în Bulgaria s-a intrat ilegal în uh, baza de date a fiscului bulgar și datele personale a milioane de perso- ale, milio- ale unui mare număr de persoane, milioane, au fost uh, uh dezvăluite. Cine credeți că ar trebui să poartă răspunderea pentru lacunele de siguranță în materie de informații și date cu caracter personal din statele membre și nu cumva ele vor uh, afecta posibilitatea noastră de a fi membri ai Schengen? Mulțumesc, uh, domnul Huck. Uh, în multă lume consideră că noile uh, evoluții tehnologice, mai ales în cele privitoare la inteligența artificială, ar putea să afecteze uh, statul de drept și drepturile consumatorilor. Scurt și la obiect și domnul Iachi acum va interveni înainte de a pune capăt acestei liste de intervenții. Mulțumesc că Domnule președinte, doamna comisar a vorbit pe larg despre statul de drept, despre principiile acestuia, însă, sigur, fără să intre în detalii, într-un mod foarte profesionist și mai ales într-un mod foarte politic. Ce este încălcarea statului de drept? De fiecare dată când pun întrebarea aceasta, mi se răspunde că în Polonia numirea judecătorilor se face în mod politic. Da, iată cum sunt numiți judecătorii există un consiliu compus din judecători și acest consiliu compus din judecători îi numește pe judecătorii din instanțele supreme. Cum se întâmplă în Germania? Sunt cinci tribunale pentru care o comisie îi, îi uh, numește pe toți, comisia aceasta fiind compusă de, din politicieni și din membrii ai guvernului, din miniștri. Adică în Polonia, pentru că judecătorii sunt numiți de către niște, uh, toți judecători, deci de semeni de lor, asta e politic, dar în Germania, unde sunt numiți de către oameni politici, miniștri din guvern, nu e politic. Doamnă președinte, doamnă comisar, vorbim aici despre lucruri foarte frumoase și nobile, dar generale. Ar fi util să vorbim despre chestiuni concrete cu argumente juridice în măsura posibilului. Mulțumesc. Doamna Cancu. Mulțumesc că sunt și eu membru nou al Parlamentului, încă nu știu foarte bine cum se procedează așa cu butonul cu microfonului. Mulțumesc foarte mult mai întâi doamnei Jurova pentru cele spuse în legătură cu drepturile omului. Eu cred că nu trebuie să fie ușor să colaborez cu toate statele membre în ce privește, să spunem, promovarea drepturilor femeilor. Aș vrea de aceea să vă întreb, care a fost experiența dumneavoastră în a face față provocării acesteia? Cum uh, ați reușit să depășiți această dorință a fiecărui stat membru de a, de a își respecta propria abordare în materie de promovarea drepturilor femeilor? Și cum ați sfătui ca viitoarea comisie să procedează? Să procedeze? cum să facem în așa fel încât să uh, putem evita uh, discriminarea femeilor în Uniunea Europeană, categoria cea mai discriminată. Mulțumesc! Iată că v-ați bucurat de o, o atenție deosebită din partea membrilor comisiei noastre și a celor vechi și a celor mai noi, nou, nou aleși. Și acum Așteptăm de la dumneavoastră să ne oferiți răspunsuri. Vă reamintesc că există posibilitatea de a oferi răspunsuri mai pe larg și clarificări și în scris. Asta pentru aceia dintre dumneavoastră care au adresat întrebări mai punctuale. Vă mulțumesc, aveți cuvântul, vă mulțumesc pentru efort. Mulțumesc foarte mult, este și pentru mine o, un, o oportunitate foarte bună aceasta de a vă transmite și în scris completări la răspunsuri, pentru că nici eu nu le știu pe toate. Unele întrebări au caracter strict juridic și necesită formulări precise din punct de vedere juridic. De aceea, dacă ați putea la nivelul comisiei să strângeți uh, întrebările care mi s-au adresat ca apoi să ni le transmiteți, o să vă răspund fără îndoială. Voi porni de la sfârșit, de la întrebarea privitoare la gen. Am avut o strategie care a cuprins mai multe priorități și e adevărat că nu s-au făcut, din păcate, progrese foarte mari. Trebuie să recunosc la, anumite, la anumiți indicatori, cum ar fi ocuparea, participarea femeilor, femeilor în instituții, diferențele de salarizare, lucrurile progresează, dar foarte încet. Nu avem cu ce să ne lăudăm. Totuși, în Parlamentul European, de la 36% femei la 40% este un pic de progres. Ieri, uh, Tereza May, apropo de femeile politicieni, în, în Parlamentul uh, în Parlamentul Britanic uh, a spus Be yourself, fiți voi înșivă. Ca sfat, ăsta este sfatul pe care aș putea la rândul meu să-l dau. Apoi, în ceea ce privește cele pe care le-ați spus, și anume că statul de drept ar fi un concept abstract. Nu, nu, câtuși de puțin. Și aici am două lucruri de precizat. Unu, mai întâi s-a spus că nu putem măsura statul de drept în statele membre, cam politicile fiscale, nu se poate proceda la fel. Mulți dintre dumneavoastră știu acest lucru. Nu e întotdeauna ușor să le explici oamenilor care <coughs> nu se pricep la drept, nu sunt juriști, n-au expertiză în uh, drept constituțional, de ce principiul statului de drept e atât de important. De ce e atât de important ca cei care au câștigat alegerile să nu aplice principiul the winner takes it all. Și e paradoxal cumva că n-am reușit nici eu, poate că a fost uh, vina mea și eșecul meu în comunicare, să explic tuturor de ce e atât de important uh, statul de drept. Și aici cred că ar trebui făcut mai mult să educăm societățile noastre în, spiritul statului de drept, principiul pe care se bazează societățile noastre. Cât privește întrebările controversate, să știți că îmi plac și sunt multe întrebări controversate care abordează subiectele cele mai spinoase. Vorbim și de problema identității. Și tocmai de aceea îmi face plăcere să fiu aici și să vă răspund și la întrebările poate mai puțin uh, ușoare. mi s-a adresat o întrebare în legătură cu legătura dintre statul de drept și buget. E o legătură concretă. Procedura prevăzută e foarte echilibrată și am toată nădejdea că această propunere a Comisiei va fi adoptată. Cât privește Convenția de la Istanbul, respectiv convenț- respectiv problema violenței domestice împotriva femeilor, a copiilor, violența secundară. Noi ne bazăm pe faptul că Uniunea Europeană va adera la Convenția de la Istanbul. Asta, asta, pe asta ne-am bazat, mi s-a părut că este un lucru evident, dar nu s-a întâmplat așa, deci n-a fost o poveste de succes. Uh, eu vă spun foarte sincer că am încercat să fac tot ce am putut. Desigur, ratificarea Convenției de la Istanbul ține de dreptul suveran al statului meu, fiecărui stat membru. Și trebuie, n-am ce să fac, trebuie să respect uh, suveranitatea statelor membre. Sigur, a trebuit să și explic în anumite state membre de ce totuși Convenția de la Istanbul este un act legislativ util. În viitor, în absența Convenției de la Istanbul ratificată, poate că ar trebui să ne gândim noi la un act legislativ care să vizeze anumite tipuri de infracțiuni. Doamna președinte spunea președinte desemnat spunea de asemenea că își propune să facă ceva în acest sens, dar știm cu toții cât de sensibil este domeniul acesta al dreptului penal, material. Aici sunt întotdeauna lupte, ca să le zic așa, între Uniunea Europeană și statele membre în cu ce trebuie reglementat și la ce nivel, național sau european. Eu cred că merită însă să ne gândim la o legislație europeană pe tema aceasta, pentru că e clar că Convenția de la Istanbul nu are perspective luminoase în Uniunea Europeană. Mă voi strădui să acopăr și problema MCV și sistemul de benchmark – Analizăm situația din statele membre în baza articolului 7, care este soluția de ultim recurs în cazul în care constatăm încălcări sistemice ale statului de drept în statele membre. Avem tabloul de bord privind justiția, la care câțiva dintre dumneavoastră s-au și referit. Îl considerăm un instrument extrem de util, prin care măsurăm eficiența iuțeala și alți indicatori importanți pentru aplicarea justiției, dar și independența și calitatea justiției, indicator de calitate. În fiecare, în fiecare an avem critici din partea unor uh, miniștri ai justiției pentru că evaluarea percepției publice este un subiect întotdeauna sensibil, dar este important să punem accentul pe încrederea pe termen lung a judecă, a, în justiție a, a uh, cetățenilor. Dacă încrederea este scăzută, e foarte ușor să ataci justiția. Nu riști nimica pentru că oamenii sunt insensibili la asta. atacarea justiției este uneori populară cu o parte a pentru o parte a societății și deci să fim foarte atenți la asta. Deci tabloul de bord privind justiția îl vom mai analiza, există capitole în special în ce privește uh, dreptul penal în care vom analiza lucrurile. Un al treilea sistem îl reprezintă recomandările specifice pentru fiecare țară, pe care le folosim și iată de ce. E un exercițiu legat de economie, dacă are implicații și asupra justiției. A, da. Acest impact este clar deoarece este afectată situația economică a țării respective în mod direct și am propus de asemenea să avem o revizuire anuală și avem de asemenea uh, MCV-urile în două state, în Bulgaria și în România nu pot decât să repet ceea ce a declarat Jean-Claude Juncker, și anume că MCV-urile ar trebui să se încheie în cazul în care aceste țări își duc la bun sfârșit reformele și, urmă, și urmează recomandările făcute. Da, e un uh, dialog foarte intensiv între comisie și respectivele state membre. Am uh, avut discuții nemărate cu miniștri de justiție și cu procurorii în legătură cu modul în care comisia poate să ajungă, să ajute. Mai sunt lucruri de făcut, încă nu e octombrie 2019, deci nu pot decât să reamintesc declarația făcută de Jean-Claude Juncker cu, cu privire la acest subiect. Deci vom vedea cum continuăm. România și Bulgaria susțin că e un mecanism discriminatoriu, însă a fost un aranjament special uh, acordat în momentul aderării celor două state membre și trebuie să se ajungă la niște rezultate și niște progrese reale. Și asta e în interesul reciproc al ambelor părți, al celor două țări, dar și al Comisiei. Acum, problema încrederii reciproce, care are legătură și cu statul de drept dispunem de mai multe instrumente care depind de această încredere reciprocă. Mandatul de arest european plus probele electronice. S-a pus o întrebare în legătură cu asta. Când uh, discutăm despre probele electronice la Consiliu, întotdeauna apar două probleme. Respectarea drepturilor fundamentale, dreptul la apărare, dreptul celor uh, persoanele ale căror date personale pot fi folosite în timpul anchetelor și, bineînțeles, implicarea companiilor de IT într-un alt stat membru. Și ca să fiu sinceră, nu îmi place cum funcționează lucrurile în momentul de față, deoarece acum companiile IT sunt rugate să livreze datele respective și pot să o facă sau nu. Deci e în funcție de voința lor, cum mi se scoală manager, directorului companiei respective. Deci dacă el hotărăște, da, dacă nu, nu. Dar cine e răspunzător în timpul acestui proces? Deci trebuie să fim foarte atenți în legătură cu drepturile fundamentale și să ne dăm seama că acest mecanism nu poate funcționa decât dacă există o încredere de bază între statele membre, ceea ce nu e situația acum. Au existat discuții foarte aprinse pe acest subiect. Și când e vorba de Statele Unite ale Americii și se vorbește despre un acord european între UE și SUA și aud că SUA va încheia acorduri bilaterale doar cu unele state membre. Aici trebuie să spun că nu uh, Uniunea Europeană trebuie să fie spațiul unde sunt garantate aceleași standarde, însă pentru asta trebuie făcute niște eforturi. Nu s-ar de la una la alta, simt aici niște vibrații. Nu, nu, e foarte bine. Nu, vibrațiile sunt pozitive, spune domnul președinte. Nu, serios, chiar cât timp mai am? Oricum ne-am depășit timpul însă ne vom cere scuze pentru următoarea prezentare. Era tocmai tabelul de bord cu privire la justiție, care are legătură cu ceea ce <laughs> discutăm acum aici. Acum, tot referitor la încrederea reciprocă și la instrumente. Există jurisprudența foarte clară a Curții Europene de Justiție, jurisprudență bogată care spune că standardele înalte trebuie garantate peste tot și că statele membre trebuie să facă mai mult. Mai avem și acordul uh, definitiv între UE și SUA în ceea ce privește um, și anumitul Cloudec și Privacy Shield. Doamna Intvel spunea că acest acord trebuie trimis uh, Curții Europene de Justiție pentru aviz înainte de a avea consimțământul final al Parlamentului European. Însă încă nu suntem în acea etapă. Acum, despre MCV am încercat deja să vă răspund. Doamna Pagaza Ortundua, care a vorbit despre drepturi și detenție. Da, chiar trebuie să mă mai antrenez în ceea ce privește pronunțarea unui astfel de nume de familie. Am acoperit, am vorbit despre drepturile fundamentale și detenție. Da, e un subiect major. Și statele membre sunt cele care trebuie să îndeplinească cerințele CEDO, avem acum o discuție îndelungată cu ministrii de justiție în legătură cu condițiile de detenție și în legătură cu pedepsele alternative. Le-am propus să folosească mai multă finanțare comunitară, Nu avem suficient timp, însă eu le-am spus foarte clar care sunt sursele de finanțare și ca să vă spun pe șleau, multe state membre îmi spun că nu-i deloc popular să investească în închisori. Exact așa se spune. Deci dacă e să compari investițiile uh, în închisori cu cele în școli uh, și spitale, bineînțeles uh, că nu e popular, însă totuși anumite standarde trebuie respectate. Deci există posibilitatea de a beneficia de finanțare europeană pentru a bunătăți standardele din statele membre, pentru ca instrumentele ce se bazează pe încrederea reciprocă să poată să funcționeze. Și revin acum la probele electronice și la schimbul de date. Acum dispunem de trei instrumente pe care le folosim în dreptul penal. Asistența uh, reciprocă, asistența juridică reciprocă. Când un judecător cere cooperare, e <laughs> nevoie de cam 10 luni pentru a primi un răspuns. Când folosesc mandatul uh, de anchetă europeană, durează 120 de zile. Deci oferim sistemului um, această posibilitate cu niște garanții Uh, clare ale drepturilor suspecților și a celor uh, anchetați. Deci oferim un instrument care, la greu, le permite autorităților uh, să dispună de probe chiar și în șapte ore sau în zece zile. Ceea ce e revoluționar în acest domeniu și trebuie să fim de aceea foarte atenți legătură cu drepturile fundamentale și de aceea Comisia a avut nevoie și de atât de mult timp pentru a pregăti această propunere. Deci ne-a luat peste 2 ani Până la urmă, în aprilie s-a dat această... Am venit cu textul final, dar am vrut să facem lucrurile cum trebuie. Negociem încă niște clauze de protecție mai bune, vrem o implicare mai activă a statului membru care trebuie să pună în aplicare decizia respectivă, însă e ceva uh, absolut necesar. Doamna Incer vorbea despre Agenția Drepturilor Fundamentale și despre delicte bazate pe orientarea sexuală. Facem tot posibilul prin uh, intermediul Agenției de Drepturi Fundamentale, strângem date, adunăm date, Lansăm proceduri de încălcare a tratatelor la adresa mai multor state membre, deoarece nu au pus în aplicare directiva cadru cu privire la rasism, xenofobie. Comisia va propune de asemenea extinderea sferei de aplicare pentru a include și alte categorii de populație care pot fi afectate și care încă nu sunt uh, incluse. Deci următoarea comisie probabil va veni cu această posibilitate directiva cu privire la egalitatea de tratament. Așa cum am spus și înainte, trebuie să încercăm și Consiliul EPSCO din octombrie următoarea ocazie. Doamna Keller m-a întrebat cum se colaborează cu OCDE-ul și alte organizații cu privire la combaterea spălării de bani. Bineînțeles, cooperăm prin intermediul uh, organizației uh, esențiale în acest domeniu și anumitul grup cu privire la interesele financiare și am hotărât să facem mai multe în Uniunea Europeană și tocmai asta facem prin intermediul legislației și prin presiunile făcute pentru ca statele membre să aplice legea. Să aplice cea de-a patra și de-a cincea directivă împotriva spălării banilor și să o facă prin niște acțiuni concrete în viața reală. Cum e posibil ca în Estonia o filială a Danske Bank – să spele 200 de miliarde de euro în șapte ani? Adică nimeni nu și-a dat seama? Au uh, dita mai regulile, nu? O bancă daneză, iată, printr-o filială, spală toți banii ăștia, dar în același timp uh, susține că a verificat toate prevederile din lege, din directivă. Cum e posibil să se fi întâmplat așa ceva? Deci trebuie să obținem niște răspunsuri. Uh, și am reușit totuși să tragem niște învățăminte concrete din urma acestor scandaluri bancare. Păi și raportul adoptat de comisie ieri, tocmai despre asta e. Vă rog să citiți acest uh, text. Vedeți acolo nouăle tendințe, care sunt porturile libere, tranzacțiile anonime, cetățeniile care sunt uh, puse la vânzare de anumite state membre. Deci toate aceste lucruri legătură cu care trebuie să facem mai multe eforturi. Da, știu că e greu, spune președintele, dar întotdeauna suntem limitați de timp și asta ni se întâmplă întotdeauna aici în Comisia Libe. De aceea v-aș ruga să vă grăbiți, să încheiați. Încă câteva. Așa numitul act digital. DigiConnect se ocupă de asta, deci nu știu care sunt intențiile lor. Eu bineînțeles că văd lucrurile într-un anumit fel, să nu aș vrea să creez confuzii în rândul dumneavoastră și altor parteneri în legătură cu viziunea doamnei Iurova, care nu știe ce să facă în continuare. Da, DG Connect se ocupă de asta. Domnul Jdehovski, acum amenda pentru Cambridge Analytica a fost uh, 500.000 de lire sterline în Marea Britanie. Ancheta e în curs, însă Ceea ce e trist e că amenda a fost uh, foarte mm, mică, practic. Din păcate, pentru Cambridge Analytica, regulile au fost aplicate înainte de GDPR, deci dacă ar fi fost în vigoare GDPR, amenda era mult mai usturătoare. Acum, violența la adresa femeilor, în familie și acum, calitatea dublă, standardele duble la produse – pentru politica consumatorilor, asta e într-adevăr uh, o situație foarte importantă. E interzis această calitate dublă, cu excepția situației în care există un motiv legitim, de exemplu standarde tehnice pentru calitatea produselor care diferă de la stat la stat. Însă, Comisia a pregătit metodologia pentru testarea alimentelor pentru alimente, deci există posibilitatea de a, avea, de a beneficia de sume de 2 milioane și știm de asemenea că aceste practici comerciale sunt ilegale și pot fi sancționate, dar acum mingea e în terenul statelor membre. Eu discut cu producătorii, am spus clar care sunt uh, mărcile și companiile vinovate anul trecut, uh, am spus-o în public, De discutăm foarte mult cu asociațiile din industria alimentară și a băuturilor, cu diferitele mărci, O fac cât de multe eforturi pot. Însă acum uh, inspectorii naționali sunt cei care trebuie să uh, descopere aceste cazuri și din ianuarie 2020 va exista o structură de colaborare mai bună pentru inspecțiile alimentare transfrontaliere. Deci uh, pot crea rețele comune pentru a scoate la lumină aceste situații și cazuri. Și e treaba lor și trebuie să o facă. Vă mulțumim, doamnă comisar, vă mulțumim foarte mult. Apreciem într-adevăr tot ceea ce ați făcut. Știm cu toții cât de limitat ne este timpul. Bineînțeles că răspunsurile pot fi trimise și în scris și ne mulțumim că ați uh, fost dispusă să stați mai mult decât era da, întotdeauna sunt dispusă să <laughs> mă supun la ceva nu tocmai plăcut. Acum, în ceea ce este cooperarea judiciară și procedurile penale și mandatul de arest european, vreau să vă spun că și la următorul punct de pe de zi vom avea ocazia să discutăm despre asta, deoarece tocmai despre examinarea tabelului de bord cu privire la justiție va fi eh, vorba. Și vreau de asemenea să vă comunic că Restul comisarilor responsabili vor veni la începutul lui septembrie aici în Comisia Libe. Vicepreședintele Timmermans va veni la sesiunea din 4-5 septembrie și domnul comisar Avramopoulos, care se ocupă din interne va veni pe 12 septembrie, însă acum trecem la tabelul de bord cu privire la justiție. Încă o dată îi mulțumim doamnei comisar Iurova și îi urăm o vacanță de vară cât mai plăcută. Fără să mai întârziem, haideți să trecem la punctul 2 de pe de zi, um, un punct pe care trebuie să-l dezbatem în 45 de minute. Poate că vom putea câștiga puțin timp, cine știe, vom termina mai repede pentru următorul punct. Deci haideți să începem cu examinarea tabelului de bord cu privire la justiție. Celor care nu sunt uh, familiarizați cu acest instrument, țin să vă spun că e vorba de un instrument um, cu informații com, pentru a putea face comparații în legătură cu evaluarea calității, independenței și eficienței uh, sistemelor de justiție din statele membre UE. Principalii parametri sunt următorii. Independență, calitate și eficiență a justiției. Evaluarea se face, s-a făcut din 2013 până în 2019. Nu există și indicatori adiționali. Comunicarea și consolidarea statului de drept, posibil pași următori, acești indicatori au fost adoptați în aprilie anul acesta pentru ca acest tabel de bord, ca parte din instrumentarul UE, să ajute la consolidarea statului de drept prin promovarea reformelor justiției și a standardelor cu privire la dreptul de loc, de statul de drept. Pe noi ne îngrijorează în primul rând eliminarea erodarea, aș spune eu, încrederii reciproce pe care se bazează acest întreg sistem uh, și uh, care este consfințit de Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. De aceea credem că se cuvine ca înainte de vacanța de vară să discutăm despre acest instrument. Și iată acest document care este la dispoziția dumneavoastră la intrare Acum, pentru prezentarea documentului, îi dăm cuvântul domnului Nicolas Bell, director adjunct la DG Justiție, la Comisie. Thank you. Yes. Yes, please. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Bell. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Vă mulțumesc pentru invitația de a vă prezenta ediția pe 2019 a tabelului de bord cu privire la justiție. Acest tabel anual uh, evaluează prin mai mulți indicatori independența, calitatea și eficiența sistemelor naționale de justiție. Tabelul din 2019, publicat în aprilie, este ediția a șaptea. Și de-a lungul anilor, acest tabel de bord a evoluat și a devenit un instrument uh, important din instrumentarul lui de consolidare a statului de drept. Tocmai am auzit din de la doamna Iurova în legătură cu modul în care se dorește consolidarea acestui instrumentar, așa cum uh, s-a prezentat și în comunicarea Comisiei de săptămâna trecută pe această temă. Și asta, bineînțeles, că va duce și la modificarea și la evoluția tabelului de bord. Voi reveni la asta. De la prima ediție din 2013, acest tabel de bord deja s-a modificat considerabil. Progresele s-au făcut în urma încurajărilor și contribuțiilor Comisiei Libe și a Parlamentului European, care a adoptat trei rezoluții cu privire la tabelul de bord de-a lungul anilor. Scopul acestui tabel de bord este să ajute statele membre să-și îmbunătățească eficiența sistemului de justiție și să nu uităm că acest tabor de bord nu are ca scop uh, stabilirea unui, uh, unei ierarhii, ci dorește să ofere informații comparabile pentru a vedea care este eficiența sistemelor de justiție. Și asta ar trebui să ducă întotdeauna la o reflexie mai adâncă uh, în legătură cu cauzele care stau la originea rezultatelor din acest tabel. Pe lângă tabelul de bord avem și niște valori profunde, uh, aprofundate în legătură cu statele membre, uh, care se fac împreună cu statele membre și părțile implicate în contextul semestrului european, pentru a putea ține cont de specificitățile sistemelor juridice și de contextele, contextul fiecărui stat membru. Acum, independență, calitate și eficiență, spuneam, aceștia sunt cei trei indicatori toți trei elemente, toate aceste trei elemente sunt esențiale. Justiția care funcționează e esențială și pentru punerea în aplicare a legislației europene. Când ne gândim la tribunale naționale care trebuie să aplice legea europeană și respectarea legii și niște sisteme funcționale de justiție au uh, un impact major și asupra mediului de afaceri și asupra investițiilor, deci sunt esențiale pentru a avea o creștere economică. Și din aceste motive, tabelul de bord uh, și aduce contribuția în cadrul semestrului european, unde există rapoarte pentru fiecare stat și niște recomandări specifice pentru fiecare stat membru. Și așa cum s-a arătat în comunicarea cu privire la statul de drept de săptămâna trecută, acest tabel de bord uh, va contribui și la rapoartele anuale pe care le va face Comisia cu privire la statul de drept. Spuneam că suntem la cea de-a șaptea ediție acestui tabel de bor și de-a lungul anilor am reușit, prin urmare, să observăm anumite tendințe. Rezultatele de anul acesta sunt uh, și bune și rele. Există anumite îmbunătățiri în ceea ce privește justiția, calitatea justiției, însă, regretabil, în unele țări, tendințele uh, sunt către mai, către, spre mai rău cetățenii percep uh, justiția ca nefiind fiabilă, la fel și uh, companiile. Și asta e foarte îngrijorător. Dar haideți să începem cu partea mai bună. În ultimii opt ani am văzut că, în general, există o tendință pozitivă în ceea ce privește eficiența tribunalelor. În majoritatea statelor membre, durata procedurilor la disputele comerciale și civile s-a scurtat sau măcar a rămas stabilă. Și același lucru e valabil și pentru majoritatea statelor membre în ceea ce privește cazurile administrative. Să vă dau niște exemple. Există țări unde s-a redus în mod semnificativ durata sau blocajele care existau între 2010 și 2017. Să menționez de pildă Slovenia, Slovacia și Croația. Aici vorbim despre toate procedurile civile. La Croația s-a redus uh, blocajul cu vreo 30%, în cazul Croației cu vreo 17%. Durata procedurilor e în scădere și în Italia. De la 15% în 2010 la cazuri administrative, însă bineînțeles că persistă probleme, mai ales uh, în instanțele mai înalte. Uh, pe lângă eficiență, tabelul uh, evaluează calitatea justiției. Majoritatea statelor membre au niște standarde în legătură cu informarea părților uh, cu privire la evoluția uh, spețelor în legătură cu eventualele întârzieri. Accesul online, de asemenea, s-a îmbunătățit. Sunt uh, publicate sentințele curților mai înalte. Asta înseamnă că 19 state membre publică toate sentințele civile și administrative Per ansamblu, bugetul pentru justiție, care e crucial pentru a avea uh, calitate, rămâne stabil în majoritatea statelor membre și în unele state membre chiar a crescut acest buget, ca să menționez Irlanda, de pildă Finlanda și Letonia. În ediția din 2000 m-a um, avut niște noutăți în ceea ce privește standardele în instanțele înalte pentru îmbunătățirea uh, proceselor, există mecanisme, a, îmbunătățirea sentințelor, mă scuzați, există obligativitatea de a folosi un limbaj simplu, concis, de pildă, de a oferi note explicative în legătură cu sentințele, de asemenea există sisteme juridice care țin cont de nevoile specifice ale anumitor utilizatori, cum ar fi copii și în această ediție, ceea ce e important, există o, o, un nou tabel unde sunt prezentate categoriile de, ca, de cheltuieli guvernamentale în legătură cu uh, tribunalele. Și e important, deoarece trebuie să înțelegem cu toții că dacă cheltuim bani pe justiție, nu pierdem doar niște bani, ci dacă țintești bine acei, acești bani, chiar faci o investiție. Și acum, noutățile legate de independență am prezentat pentru prima oară o trecere în revistă a autorităților implicate în proceduri disciplinare cu privire la judecători. Judecătorii trebuie să fie siguri că pot da sentințe fără să existe uh, o influență politică asupra deciziilor lor. Și vă reamintesc, Comisia a lansat o procedură de încălcare a tratatelor la adresa Poloniei, tocmai pentru a evita astfel de influențe politice structurate împotriva, structurale împotriva uh, judecătorilor și am emis și un aviz uh, motivat uh, la adresa Poloniei, care are acum două luni la dispoziție pentru a respecta ce se spune în acest aviz motivat. În legislația poloneză există elemente unice în Europa în această privință. This brings me... Și ajung astfel la neajunsurile care au fost puse în lumină de acest tabel. În primul rând, statele membre trebuie să facă mai mult pentru a reduce blocajele și pentru a scurta procedurile și asta e valabil mai ales pentru statele membre identificate în semestrul european ca țări care se confruntă cu provocări majore. Pe 9 iulie, Consiliul, la propunerea Comisiei, a făcut niște recomandări specifice în legătură cu funcționarea justiției pentru șapte state membre, Croația, Italia, Cipru, Ungaria, Malta, Portugalia, și Slovacia. În al doilea rând, e loc de mai bine și în ceea ce privește utilizarea și accesul la instrumente electronice. De pildă, să poți să urmărești uh, procedurile uh, din justiție online. În al treilea rând, independența tribunalelor și a judecătorilor e o problemă în continuare în anumite state membre și recomandările specifice pentru trei state membre s-au referit tocmai la această problemă. Și acum, uitându-ne la acest tabel de bord din 2019, vedem că interferența și presiunile exercitate de politicieni reprezintă principalul motiv pentru care atât companiile cât și cetățenii nu au încredere în justiție. Șapte din zece cetățeni spun că independența justiției nu e așa cum trebuie din cauza uh, presiunilor exercitate de politicieni și a interferenței politicienilor. Și asta ne arată cât de important este să existe niște um, măsuri de protecție a independenței justiției. Și așa cum s-a mai spus în această dimineață, în intervenția doamnei Iurova, dacă justiția nu funcționează cum trebuie într-un stat membru, atunci Impactul este resimțit în întreaga Uniune Europeană, deoarece ne bazăm pe încredere reciprocă verdictele unui tribunal dintr-o țară sunt uh, recunoscute automat în toată Uniunea Europeană și nu ar trebui să existe nici cea mai mică urmă de îndoială în legătură cu independența celor sentințe și de aceea trebuie să ne unim eforturile pentru a consolida statul de drept și pentru a proteja independența justiției peste tot în Uniunea Europeană. Și tocmai acesta este motivul pentru care săptămâna trecută Comisia și-a adoptat acea nouă comunicare cu privire la statul de drept. Și așa cum se anunță în comunicare, Comisia va îmbunătăți și dezvolta și mai mult tabelul de bord cu privire la justiție pentru a acoperi și alte domenii ce țin de statul de drept, cum ar fi, de exemplu, ceea ce ține de dreptul penal. Și salutăm de asemenea contribuția și sprijinul pe care l-am primit din partea Parlamentului European și din partea Comisiei pentru Libertăți Civile. Vă mulțumim! Mulțumesc foarte mult! putem face în acest fel tranziția de la discuția pe care tocmai am purtat-o cu doamna comisar Iurova. Cu siguranță vom da curs îngrijorărilor care au fost uh, amintite în această dimineață, așa că începem direct cu domnul Stegovski pentru întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Știți că pe mine mă interesează în mod deosebit metodologia acestui tabel de bord, însă, colegi, acum, serios vorbind, vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Cred că ați făcut într-adevăr multe, însă mie mi se pare că lipsesc multe informații referitoare la statele membre. În plus, cum putem face o comparație între sistemul francez și cel din Republica Cehă? Cum putem compara sănătatea sistemului judiciar din uh, statele membre? Există atât de multe lucruri din Cehia, de pildă, care încă nu funcționează și trăim în secolul 21. Haideți să ne uităm la sistemul judiciar și să ne gândim cât de multe țări au pus în aplicare digitalizarea justiției cât uh, de multe țări folosesc, uh, de pildă, metode digitale pentru a prezenta deciziile instanțelor. Asta e problema. Noi avem multe date aici uh, la îndemână, le putem parcurge, dar nu putem vedea Cine nu-și face treaba și cine, schimb, da. Da, într-adevăr, s-au făcut multe schimbări eh, de metodologie de-a lungul anilor, însă nici până în ziua de astăzi nu dispunem de o metodologie care să ne permită să facem comparația între statele membre. Acum, în ceea ce privește neutralitatea instanțelor, calitatea justiției, cred că din multe, din presă putem afla multe, însă nimeni nu poate să spună clar cu mâna pe inimă cum stau lucrurile cu neutralitatea justiției. Da, există un interes considerabil noi avem uh, un prim-ministru cu probleme serioase de conflicte de interes, este anchetat și încă uh, e în funcție. Cum putem spune atunci ceva despre justiția din Republica Cehă dacă premierul care reprezintă puterea politică critică de fiecare dată activitatea poliției, activitatea justiției, a schimbat ministrul de justiție deoarece fostul ministru de justiție era în favoarea unei anchete neutre. Nu veți găsi informații atât de pragmatice în acest tabel de bord al justiției. Ce scuze că mă lungesc atât de mult, dar e păcat că faceți atâta muncă Vă mulțumesc pentru muncă depusă, însă pentru mine rezultatele acestea, sincer, sunt degeaba. Mulțumesc. Oameni buni, haideți să ținem cont de faptul că avem o întârziere considerabilă și mai avem încă un punct pe ordinea de zi pentru întâlnirea de astăzi. Bineînțeles, toate, toate, toți colegii <coughs> pot să ia cuvântul. Am pus pe ordinea de zi tabelul de bord privind justiția, tocmai pentru că comisia noastră i-a cerut uh, pe vremea când Vivian Redding era comisar, i-a cerut comisiei să reacționeze, bineînțeles. 28 de state membre ne lovim de o gamă atât de amplă de sisteme judiciare Și bineînțeles că e greu să găsim o, o cale obiectivă de a vedea care sunt deosebirile și cum am putea să găsim o cale comună, să ajungem la un obiectiv împărtășit. Trec acum la doamna Chinici, cea de-a doua intervenție. Vă mulțumesc, îi mulțumesc Comisiei pentru prezentare referitor la tabelul de bord european. E clar, e important să avem uh, date pertinente, comparabile, care să ne permită să cunoaștem mai bine situația justiției în ceea ce privește eficacitatea și calitatea în statele membre. Am și eu o întrebare punctuală referitoare la independența autorităților judecătorești, un subiect delicat, complex. Întrebarea mea e următoarea. Cum acest instrument al tabelului uh, de bord al justiției poate să contribuie la asigurarea independenței autorităților judecătorești din statele membre. Și o altă întrebare, dacă vreți ceva mai specifică în ceea ce privește datele um, disponibile în ceea ce privește spălarea banilor care au fost um, prezentate în tabelul de bord. Deci, referitor la spălarea banilor, aș vrea să întreb Comisia pentru că am discutat mai devreme și cu doamna comisar Iurova despre spălarea banilor și un subiect important. Deci aș vrea să întreb comisia dacă are la ora actuală date referitor la durata de ansamblu acestor proceduri în diferitele state membre. și referitor la procedurile de confiscare. Mi se pare important um, să dispunem de date concrete aici și aș vrea să știu dacă pe viitor Comisia prevede includerea acestor date în raport. Vă mulțumesc, uh, reprezentantul verzilor. Doamna Stric, uh, vă mulțumesc foarte mult. Am două întrebări punctuale. Mă bucur propunerile pentru consolidarea sistemului dar mă întreb dacă acești indicatori cu care um, lucrăm um, sunt suficiente pentru a putea evalua sănătatea sistemului um, juridic și a statului de drept. Toate aceste proceduri arată foarte bine pe hârtie. Dacă vrem însă să verificăm independența justiției, trebuie să vedem și cum stau lucrurile în practică. Să vedem care este, de pildă, calitatea deciziilor judecătorești. Deci vreau să știu dacă poate avem nevoie de alți indicatori, dacă am putea avea alți indicatori și dacă tabelul de bord ar putea fi folosit mai mult. Avem acum o legătură făcută cu semestrul european, dar s-ar putea poate face o legătură cu finanțarea de la Uniunea Europeană. Știu că există acest regulament referitor la... Ia să vedem cum îi spune. Regulamentul care e în așteptare acum la Consiliu și la Parlament să se facă această legătură cu finanțarea din partea UE. Comisia crede că va putea fi folosit într-adevăr odată adoptat, odată ce va fi adoptat, pentru a restricționa alocarea finanțării UE dacă nu se respectă statul de drept. Doamna Entfeld pentru Renew, îmi cer scuze, nu vă aveam pe listă, dar ați fost prima care s-a înscris la cuvânt, vă rog. Da, lucrurile merg totuși mai bine. Deja am uh, fost promovată de la ALDE la Renew, deci uh, deja în timp de intervenție. Îi mulțumesc Comisiei pentru prezentare și pentru pregătirea raportului anual. M-am bucurat să aud că s-au făcut îmbunătățiri la recomandarea Parlamentului European. Cred că mai degrabă un eufemism, pentru că noi întotdeauna am avut atitudine mai degrabă critică. Eu personal cred că Tabelul de bord al justiției este un instrument fundamental în crearea unei culturi a statului de drept în Uniunea Europeană. Mă simt, uh, acum parcurgând raportul pe care tocmai l-am primit, uh, am impresia un pic că criticile exprimate până acum uh, sunt în continuare pertinente și anume că metodologia nu e suficient de bună, mizează mult prea mult pe contribuțiile din partea statelor membre. Practic, statele membre oferă, alimentează un raport care ar trebui să fie critic la adresa lor. Ați amintit cazul Poloniei, mi se pare sincer uh, sub, o, uh, o subapreciere, pentru că în urmă cu câțiva ani aveam aceeași situație și cu Ungaria, și cu România, și Bulgaria, și situația statului de drept acolo. Însă în raport, uh, în ce privește tabelul de justiție, tabelul um, de bord al justiției, aceste țări se descurcau de minune. Deci există o disparitate între felul în care realitatea e percepută nu doar de noi, ci și de cetățeni. Dacă tot vorbim de nevoia de a avea încredere în sistem, păi avem nevoie atunci de un raport care să arate situația așa cum e ea în realitate în statele membre. Așa că vă rog, pentru viitorul raport, îndepărtați-vă de această metodologie. Nu mai contați pe informațiile din partea, statelor, din partea guvernelor statelor membre. Recurgeți la altă metodologie. Pentru că acest raport să nu mai fie un alt uh, document uh, și să fie realmente folosit um, pentru a marca condiționalitatea pentru finanțarea UE. E ridicol că acest raport este folosit pentru a evalua statele membre dacă el respectă sau nu uh, statul de drept și dacă uh, merită să beneficieze de finanțare din partea UE. Eu apreciez efortul din spatele său și intențiile, însă nu sunt suficient de bune. Și înțeleg că nu e alegerea dumneavoastră, e o alegere politică făcută de uh, comisie, ca declarație politică pentru că să tem să calce guvernele pe degete. De ce? Uh, pentru că trebuie să ne gândim, de fapt, la felul în care Consiliul a desemnat nu doar președintele Comisiei, ci și ceilalți membri ai, ai Comisiei și cum intervin uh, în mod activ în alocarea portofoliilor. Iată uh, de ce. E păcat că trebuie să discutăm despre asta acum, cu atât de puțini membri prezenți Aș vrea să rog președintele să pună ulterior uh, acest subiect pe ordinea de zi și să discutăm nu doar de metodologie, ci să facem un apel la adresa Comisiei pentru a, ca aceasta să schimbe metodologia pentru raportul prevăzut pentru anul viitor. Mulțumesc, nu mai există observații. Vă rog, mai doriți, văd că cineva ridică mâna, fiți succint pentru Mulțumesc, domnule președinte, pentru a răspunde celor răspuse de doamna Intfeld. Eu am lucrat în guvern și cred în statul de drept, în, într-un serviciu public care să funcționeze bine. Și acum, cum spune doamna Intfeld, nu putem avea încredere uh, în funcționarii statelor naționale. Mie mi se pare sincer o dovadă de dispreț la adresa unui stat care funcționează bine. Atâta vreau să spun. Doamna Infeld, aveți un răspuns? Da, 10 secunde, nimic mai mult. Îmi place să aplic uh, următorul moto. Încrederea e bună, controlul și mai bun. Eu cred că există acest mecanism de control și verificare pentru că el reprezintă și esența democrației și nu încrederea oarbă în orice funcționar național. Bine, mingea înapoi în terenul comisiei, dacă nu mai există alte întrebări, domnule Bell, pentru a conchide. Mulțumesc, domnule președinte. Poate ar fi bine să reamintesc încă o dată ce e tabelul de bord pentru justiție și ce nu e. Acesta oferă o perspectivă de ansamblu referitor la funcționarea sistemelor naționale de justiție și e menit să ajute statele membre să evalueze impactul pe care l-au reformele în acest sector, oferind uh, elemente pentru a evalua calitatea sistemului. În acest fel se identifică mai ușor lacunele, evoluțiile pozitive și se pot monitoriza atât provocările rămase cât și progresul realizat. Este o invitație adresată statelor membre, actorilor implicați de a lua notă de rezultate și de a se gândi la motivele din spatele acestor rezultate, pentru că în acest fel se identifice bune practici și să încurajeze schimbul de bune practici între statele membre și între autoritățile judiciare. Dacă um, acest tablou de bord reflectă deficiențe, bineînțeles că presupune o analiză aprofundată a cauzelor. Și aici, bineînțeles că nu ne putem baza doar pe datele din tablou de bord. Trebuie să facem o analiză aprofundată a cauzelor, evaluare specifică care se realizează în cadrul semestrului european printr-un dialog cu autoritățile din statele membre, cu actori implicați, cu reprezentanții um, sectorului judiciar și în acest fel se poate face o analiză aprofundată a sistemului um, de justiție vizat. Acest, această evaluare specifică de țară ține cont de caracterul specific al sistemului juridic și de situația în care se află statul membru respectiv. Poate face ca, în acest context, Comisia să vină cu propuneri specifice de țară pentru îmbunătățirea sistemelor judiciare naționale. După cum spuneam, în acest an, Comisia a adoptat recomandări specifice de țară pentru șapte state membre a remarcat de asemenea o serie de evoluții îngrijorătoare în alte state membre de asemenea. Am primit o întrebare dacă Comisia și Parlamentul au sprijinit uh, efortul de realizare al acestui tablou de bord, aș vrea să atrag atenția asupra rezoluției adoptate pe data de 29 mai anul trecut referitor la raportul din 2017. După părerea mea, e o rezoluție care oferă sprijin, avem recomandări, bineînțeles, pentru îmbunătățire, la care suntem întotdeauna deschiși. E vorba de un instrument în permanentă evoluție și Avem obiective clare, bazându-ne, bineînțeles, pe sprijin constructiv din partea Parlamentului. Am primit o întrebare referitoare la spălarea banilor și durata procedurilor din domeniu. Pentru prima dată, de altfel, tabloul de bord intră în acest subiect atât de important al uh, spălării banilor și Punctul 19 explică în amănunte ce se măsoară de fapt durata cazurilor uh, de primă instanță, putem constata că procedurile diferă considerabil ca durată de la stat membru la stat membru. Este prima evaluare de care dispunem de acest fel și reprezintă o invitație la adresa statelor membre de a analiza durata procedurilor în domeniul spălării banilor. Cu siguranță vom mai evalua în amănunt um, subiectul în viitoarele ediții ale raportului. Ultima observație în ceea ce privește valoarea calității deciziilor pronunțate de instanțele statelor membre. Bineînțeles, că este o provocare Cum procedează însă tabloul de bord? Oferă date comparabile referitor la cele elemente care sunt considerate ca având un impact pozitiv asupra calității deciziilor. De pildă, sumele pe care un stat le prevede la buget pentru sistemul uh, pentru justiție. Acesta pot avea un uh, impact asupra calității deciziilor pronunțate. Este, de asemenea, un indicator uh, comparabil pe care îl folosim de asemenea ca temei pentru discuții viitoare menite să îmbunătățească calitatea sistemului judiciar în statele membre. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această discuție, pentru acest document minunat care cu siguranță reprezintă un instrument util. Acest document uh, este răspunsul la o solicitare chiar a comisiei noastre, primul mandat uh, al acestei comisii după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Constituindu-se într-un instrument la dispoziția membrilor, mai ales a celor care se ocupă de efectuarea unor analize comparative, ca aceștia să înțeleagă cum funcționează lucrurile, cum arată peisajul judiciar în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru asta și acum, fără să mai întârziem, trecem la următorul punct. Bun venit, îi urez următorului vorbitor, este vorba de următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 12, o prezentare din partea uh, pentru campania parlamentară a Consiliului Europei pentru a pune capăt luării în custodie publică a copiilor migranți. Prezentarea ne va fi oferită de domnul Pierre Alain Frides, care este raportor general pentru campania parlamentară și este membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei. Campania propunându-și să pună capăt luării în custodie publică a copiilor migranți. Este un subiect aflat în centrul uh, preocupărilor și competențelor Comisiei Libe, care în mai 2018 am votat o rezoluție pentru protejarea copiilor migranți, arătând că Comisia trebuie să pună în aplicare proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva celor state membre care, uh, în care se înregistrează situații uh, îndelungate de luare în custodie publică a copiilor migranți, pentru a se pune în aplicare, deci, drepturile uh, omului și drepturile copiilor. Așadar, l-am invitat pe domnul Pierre Alain Frides, raportor general pentru această campanie și membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei, vecinii noștri, atunci când ne întâlnim la Strasburg, în sesiune plenară, să ne prezinte acest uh, document. Bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o deosebită onoare pentru mine să vorbesc aici în fața dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât sunt elvețian și deci nu se întâmplă foarte des ca elvețienii să vină să vorbească în fața Parlamentului European. Care e așadar contextul campaniei noastre? Ea a început circa acum 5 ani în Consiliul Europei, într-o situație oarecum deosebită. Era vorba de războiul din Siria cu peste 6 milioane de persoane aflate în tranziție pe drum din cauza necazurilor pe care le cunoaștem foarte bine și mulți copii, mulți minori, mai ales minori neînsoțiți, se aflau și ei pe drum, unii dintre ei au dispărut, înțelegem cu toții, cred, suferințele și necazurile acestor oameni. În aprilie 2013 a demarat această campanie în Consiliul Europei în urma unei rezoluții care își propunea următoarele. Nu este niciodată în interesul superior al unui copil să fie plasat în custodie publică din cauza statutului său al, sau al părinților săi. Este vorba de custodie publică, fără să existe o încălcare. E vorba de migrație cu documente, o situație administrativă. Doream așadar să interzicem plasarea în custodie publică a copiilor din cauza faptului că erau migranți. Până la urmă, copiii sunt copii, copiii trebuie să se joace, să învețe, să se antreneze. Copiii, pe, pe persoanele care se declară minori, am dorit noi să, se, să fie tratate ca niște minori. De asemenea, ne-am propus să elaborăm proceduri de evaluare uh, Uh, și de uh, gestionarea situației adecvate minorilor, am dorit de asemenea să se adopte alternative la detenție, alternative care să răspundă nevoii de protecție și a, de respectarea interesului superior al copilului, deci nu plasarea sa într-un mediu carceral. Copiii migranți, însoțiți sau nu, sunt cu adevărat categoria cea mai vulnerabilă dintre toți migranții. Situația acestora riscă să devină dramatică foarte rapid. Un element esențial al acestei campanii l-a constituit prezentarea întregii game de probleme de sănătate pe care le-ar putea prezenta situația acestor persoane. Eu sunt medic, deci sunt cu atât mai sensibil la această situație, iar detenția și mm, custodia publică riscă să aibă un uh, impact major asupra sănătății și dezvoltării copilului. Nu înțelegem în condițiile în care copilul este închis fără a înțelege de ce sunt uh, situații extrem de grave, există uneori tentative de automutilare sau tentative de suicid. Când ne-am dus în Ungaria într-un, într-o tabără de migranți, am văzut un copil care avea răni pe brațe pentru că era clar că uh, se automutilase, era deținut de mai multe luni. Sau tulburări de, de somn, anxietate, depresie, tulburări de dezvoltare socială și psihologică. Toată problematica stresului post-traumatic incontinență, tulburări digestive, situația aceasta nu e lipsită de riscuri niciodată. Mai mult, copiii riscă să-și piardă o serie de drepturi, de exemplu dreptul la reîntregirea familiei, pentru că nu au ei posibilitatea de a se deplasa, își pierd dreptul la tutelă, la prezența unui tutore care să-l ajute și să le duce. De asemenea, în detenție, așa cum s-a și întâmplat în anumite situații, copiii risc, riscă să fie expuși neglijenței și abuzului în condițiile în care deja au fost expuși în timpul călătoriei în viol, în, la, la violențe nemăsurate. În Grecia, în care, într-o locuință în care câțiva copii fuseseră uh, ținuți într-o, în condiții absolut admirabile altminteri, am văzut o fetiță de 13 ani însărcinată în urma unui viol. Consiliul Europei s-a aplicat asupra, asupra acestei uh, situații și am dorit să îi sensibilizăm pe parlamentari uh, la situația aceasta, pentru că întorcându-se în țările lor, aceștia să facă să evolueze legislația în materie. Am încercat să facem să se dezvolte protecția, mai ales în țările din afara Uniunii Europene în acest sens, dar și în interiorul Uniunii Europene s-au lucrat la asta, așa cum fără îndoială știți. Am uh, elaborat un ghid pentru a-i ajuta pe parlamentari și nu numai să efectueze vizite în condiții ideale, pentru că sunt multe lucruri la care trebuie să ne gândim atunci când mergem într-o închisoare sau într-un loc de detenție. Am, am vizitat câteva facilități care adăposteau copii în cadrul campaniei noastre. Am vizitat o tabără de refugiați din Iordania, la Zaitari, unde situația este deosebită, pentru că acolo e vorba de sirieni la frontiera cu Iordania. Deci, de fapt, în, în Iordania, dar la frontiera cu Siria, am vizitat uh, zone de tranzit în Ungaria, la Rășche, unde situația era destul de complicată. Am vizitat o tabără din Austria, și mai ales pentru a arăta parlamentarilor ce se poate face, am vizitat facilități din statele membre în care erau exemple de bune practici în ce privește găzduirea copiilor neînsoțiți, minorilor neînsoțiți. Trebuie să, uh, fim să fim atenți, să nu aplicăm măsuri uh, egale tuturor copiilor. Fiecare copil e un univers și se dedică măsuri uh, personalizate. În Grecia, în Elveția, în Cipru ne-am deplasat la astfel de facilități și vă propun să vizionăm împreună un filmuleț uh, care arată situația unui centru din uh, Elveția, considerat de către noi un centru cu adevărat de excelență, un exemplu de excelență în materie. Și după vizionarea filmulețului voi continua prezentarea mea. I've been told that the video... Domnule președinte, mi s-a spus că acest filmuleț va fi prezentat doar în limba engleză. Ne cerem scuze acelora dintre dumneavoastră care și-ar fi dorit traducere. Deci, doar în limba engleză.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 Uh, I'm working like, let me say, four years now. All these four years I was experiencing that some of them, they even go far till to Bern to find uh, clubs where they play fa- basketball, volleyball. من میخوام سپورت پولونی را کنم به خاطرش که در افغانستان اونمو کلتور ماست دیگه دیگه اونمو را بسیار دوست دارم دیگه غیر از او سپورت های دیگه را انجام دادیم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 deci am vizitat acest centru, ceea ce m-a frapat este că cel mai tânăr copil, cel mai mic copil avea șase ani, era un tânăr afgan. Copiii aceștia rămân în țările noastre, deci avem tot interesul să facem tot ce putem pentru a le asigura un viitor bun, să învețe limba, să se integreze, să meargă la școală în sat împreună cu ceilalți copii, dacă știu germană deja, deci iată o situație în care încercăm să găsim o soluție pentru fiecare copil. Ce mi-a plăcut foarte mult în Grecia, bun, acolo situația economică este puțin mai dificilă. Sunt copii care și-ar fi dorit să meargă în altă parte. Am făcut tot ce s-a putut pentru a, pentru a găsi acești copii undeva într-o altă țară, o, un membru al familiei lor și acolo să meargă pentru a reîntregi familia. Un lucru fundamental – dacă, sunteți, dacă ești minor, nu ești tratat ca adult. Legislația se schimbă fantastic. Minorul este protejat, adultul mult mai puțin. În unele țări, evaluarea vârstei se face într-un mod, cum să spun, extrem de aleatoriu. Ă, te bazezi pe declarația minorului, dar nu sunt uh, documente întotdeauna. Vorbim de oameni care au plecat din teritorii aflate în război, care au parcurs un drum lung, nu întotdeauna au documentele necesare. Ei afirmă că au o anumită vârstă, dar deseori este, afirmația e contestată. Cum se evaluează lucrurile atunci? Se poate face o evaluare a mâinii, a, a uh, unei radiografii a mâinii pentru a vedea cât de, osi, cât de puternic, cât de dense sunt oasele. Dar înțelegeți că nici asta nu e foarte fiabil. Poți să ai 14 mm, ani și să fii considerat ca, 8, ca având 18 sau dezvoltarea organelor genitale. Toate aceste lucruri sunt uh, încercări de a evalua vârsta, dar în același timp riscă să se transforme în forme de stigmatizare. Consiliul Europei spune așa, în caz de îndoială, preferi să avantajezi persoana care afirmă că este minor. Ăsta e principiul. Apoi, vrem să punem capăt violențelor și exploatării împotriva copiilor migranți. Deseori, ei sunt ex- supuși la uh, exploatare și la abuzuri sexuale. De asemenea, vrem ca copiii să beneficieze de o formă de uh, tutelă eficientă. Fiecare minor neînsoțit ar trebui să aibă un tutore care să-i apere interesele. În încheiere, se vorbește aici de minori. Minori care nu au făcut nicio infracțiune n-au săvârșit nicio infracțiune. Binele superior al minorului este uh, întotdeauna o prioritate, trebuie privilegiate măsurile alternative fa- de, uh, față de detenție și aș putea să vorbesc pe larg de acest subiect. Deținerea, reținerea unui copil trebuie să fie o măsură excepțională și cât mai scurtă, uh, și uh, să fie o măsură excepțională și, desigur, trebuie să ne gândim cu toții la viitorul copilului. Iar atunci când există îndoială cu privire la vârsta sa, să fie uh, avantajată, uh, să se dea pre, uh, prevalență um, uh, declarației minorului care afirmă că este minor. Iată ce aș dori pentru uh, acest Parlament. Condiții de primire adecvate pentru minori sănătate, învățământ, uh, situație psihosocială. Atenție la situația administrativă a copiilor. Dacă există detenție, să fie cât mai scurtă. O tutelă eficientă, proceduri fiabile și corectă de evaluare a vârstei, soluții durabile și măsuri pentru integrare cât mai rapide. Din informațiile care mi-au parvenit, m-a îngrijorat un pic directiva privind returnarea, la care înțeleg că dumneavoastră lucrați. Înțeleg că chiar și cu reformarea directivei s-ar putea păstra uh, clauza privitoare la deținerea, detenția copilului pentru timp de trei luni, pe timp de trei luni. Doamnelor și domnilor, uh, să nu uităm de interesul superior al copilului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ne-ați atras atenția, că ați atras atenția Comisiei Libe asupra unui subiect care este extrem de sensibil și presant, nu numai în dezbateri, ci și în rezoluțiile adoptate de Parlamentul, Parlamentul European de-a lungul crizei migrației minorii sunt în centrul atenției uh, comisiei noastre. Acum ne mai rămâne puțin timp pentru dezbatere. Ieri a trebuit să le mulțumim interpreților în mod explicit pentru prelungirea pe care ne-au încredin, ne-au oferit-o. Am depășit timpul și se pare că vom fi și astăzi în situația de a le mulțumi anticipat interpreților pentru uh, Uh, prelungirea duratei dezbaterilor, pentru că, de fapt, potrivit ca, uh, programului, nu ne-ar mai rămâne decât 8 minute la dispoziție. De aceea vă rog foarte mult să fiți conciși ca să nu epuizăm pe inter interpreți. Oh, well, I thought it was only up to 12, so we, uh, we, we will have room then for the members to make the... Începem cu doamna Chinicii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și domnului Frides pentru prezentarea campaniei pentru a pune capăt luării în custodie publică a copiilor doar pentru că sunt migranți. Vorbiți despre o temă care mă pasionează, dar care este în același timp o temă care am dedicat foarte multă muncă și dinainte de a fi uh, uh, eurodeputat, pe vremea când eram magistrat, dar și în legislatura precedentă, ca președintea intergrupului privind drepturile minorilor, care a lucrat foarte mult la toate subiectele care vizează protecția minorilor și în legislatura precedent, precedentă ne-am concentrat în special pe minorii migranți, abordând toate subiectele pe care le-ați menționat dumneavoastră, printre care și detenția minorilor. Domnul președinte Lopez Achilar a vorbit și despre rezoluția Parlamentului European cu privire la protecția minorilor din martie 2018, și intergrupul nostru a acordat o atenție deosebită acestei rezoluții și a contribuit semnificativ la ea. Tema protecției minorilor migranți este o temă pe care am abordat-o și în forul privind uh, drepturile migranților, înființat de doamna comisar Iurova acum doi ani, organizat de doamna comisar Iurova acum doi ani. Eu sunt italiană, vin din Sicilia și noi ne-am confruntat cu problema migrației foarte mult. Tocmai de aceea am elaborat și adoptat și acum a intrat în vigoare o lege cu privire la primirea și sprijinul acordat minorilor migranți care ajung pe teritoriul Italiei. Condamnarea pentru deținerea minorilor migranți este absolută și fermă din partea noastră. Am și lucrat în calitate de magistrat în acest domeniu la asta și știu foarte bine care sunt consecințele detenției asupra minorilor inclusiv a celor care au săvârșit anumite infracțiuni, dar trebuie totuși găsite alternative la detenție. Deci aveți dreptate, detenția pentru copiii imigranți nu este nici într-un caz o soluție acceptabilă. Țara mea a făcut ceva în acest sens și și noi în Parlamentul European cred că trebuie să punem în uh, aplicare măsuri dedicate de primire și sprijin pentru minori. Ați vorbit dumneavoastră de câteva astfel de măsuri, în special în ce privește identificarea corectă, dar și a vârstei, identificarea vârstei minorului pentru a-i se oferi măsurile de sprijin adecvate vârstei sale, numirea unui tutore, desemnarea unui tutore, de asemenea identificarea printre minorii care ajung pe teritoriul nostru a celor care poate că au fost victime, de exemplu, al abuzului, al violenței, al traficului de persoane, pentru a li se oferi oamenilor acestora măsurile adecvate de primire, de sprijin fizic și psihologic, personalizate. Și, în fine, o serie întreagă de măsuri uh, destinate, cum spuneam, mai întâi să li se ofere acestor persoane primirea adecvată, dar și sprijinul adecvat, pentru ca ulterior copiii aceștia să se poată integra în societate așa cum se cuvine. Am și văzut un filmuleț minunat care ilustrează ce ar trebui să se facă pentru acești copii migranți, ce fel de sprijin ar trebui să li se acordă. Da, da, știu, știu că n-am foarte mult timp la dispoziție, dar e un temă care mă pasionează și de aceea voiam să vă adresez următoarea, următoarea întrebare, pentru a li se oferi un sprijin din ce în ce mai adecvat acestor copii. După părerea dumneavoastră, care ar trebui să fie sinergiile aplicate de Parlamentul European și de adunarea generală a Consiliului Europei pentru a se atinge obiectivul acesta de a renunța la detenție și de a se oferi în locul acesteia um, măsuri alternative. Îmi cer iertare pentru că am depășit timpul de vorbire și vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Indveld, mulțumesc și mulțumesc și domnului Frides pentru prezență și pentru că ne-a împărtășit punctul său de vedere. Aș dori să încep prin a vă recomanda să procedați în același fel și la Consiliul Uniunii Europene, pentru că problema detenției copiilor este una dintre problemele fundamentale care împiedică acordul pe marginea acestui pachet. Mai sunt și altele, dar asta e una dintre problemele cheie care blochează cele cinci dosare pe care în rest uh, ne-am pus de acord. Se pare că statele membre au obsesie să arunce oamenii în închisoare, mai ales copiii. Și criticăm condițiile cumplite de, din Statele Unite, dar uităm că Chiar la noi acasă, în bătătură, în Uniunea Europeană, copiii sunt aruncați în închisoare. E vorba de minori, minori neînsoțiți, cu atât mai mult. Dilema este atunci când îi pui în închisoare pe, pe părinți, ce faci cu copiilor? Ori îi pui în închisoare și pe copii, ori îi separ de părinți, ceea ce nu-i mai puțin traumatizant. Eu nu sunt pentru a se arunca oamenii în închisoare, asta trebuie să fie chiar ultimul recurs, Dar vedem că guvernele naționale folosesc uh, legislația privind uh, azilul pentru a pune în închisoare și copiii alături de părinții lor. E nevoie de proceduri administrative corecte pentru a se lua o decizie corectă în ceea ce privește punerea oamenilor în închisoare, inclusiv a copiilor. Eu m-am ocupat, uh, am fost raportor pentru directiva privind primirea și am negociat în timpul președinției bulgare un compromis mai mult sau mai puțin acceptabil al textului, arătând că de câte ori se ia o decizie de a se arunca în închisoare un copil, ea trebuie să fie verificată de judecător pentru a se asigura că este în interesul superior al copilului și chiar și așa Există o convenție a Națiunilor Unite totuși, nu? Chiar și cu această convenție, autoritățile naționale au contestat mereu această insistență noastră. Apoi, trebuie să beneficieze minorul de un reprezentant legal, nu doar de un tutore, pentru a ne, asig- pentru a ne asigura că înainte de a se lua o decizie, înainte de a se uh, uh, pune, plasa copilul în detenție, uh, decizia luată să fie verificată. Și Parlamentul nostru, în mod repetat, a votat cu o majoritate mare, de la stânga la dreapta, inclusiv PP-ul, pentru o interzicere completă a detenției pentru minori. Deci, cumva, ne îndreptăm și noi în direcția aceasta. Este așadar inacceptabil ca în Consiliu statele membre să-și dorească posibilități practic nelimitate de a plasa în detenție minorii. Asta nu ne face cu nimic mai bun decât administrația Trump. Vă mulțumesc foarte mult. Sper să transmiteți și statelor dumneavoastră membre mesajul meu. Mulțumesc, doamna Tric. Uh, mulțumesc foarte mult. Domnule Fide, Frides, vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și mă bucur să-mi văd aici un fost coleg în Parlamentul European. Și eu am fost membru adunării parlamentare până luna trecută a Consiliului Europei și dumneavoastră sunteți cea a doua persoană care ne face o astfel de prezentare aici în Comisia Libe. Am făcut-o și eu în 2012 în legătură cu viețile pierdute în Marea Mediteraneană și iată, dumneavoastră vorbiți acum despre imigrație, condițiile de detenție ale copiilor și sper ca într-adevăr cooperarea între cele două adunări parlamentare să se îmbunătățească. Mă bucur că ne-ați prezentat această campanie, deoarece cred că ea oglindește foarte bine um, ideea că niciodată detenția unor minori nu are cum să fie în interesul lor superior și până la urmă la Consiliul Europei să nu uităm s-a hotărât să se elaboreze o recomandare în legătură cu regulile cu privire la imigrație și detenție. Așa ca și în cazul închisorilor, însă acele reguli se aplicau doar persoanelor condamnate. Și e un mecanism de supraveghere folosit drept cadru de referință. de migranții nu sunt deținuți decât pentru a fi împiedicați să, să fugă, să scape. Acum, am dat seama că e nevoie de niște reguli mai specifice care să nu îi priveze pe migranți atât de mult de drepturile și de libertățile lor. Și la negocieri eu am prezentat acest caz, am făcut foarte multe progrese și doar la sfârșit Comisia Europeană a intervenit în acele negocieri și a spus că o face numele statelor membre și a îndemnat o atenuare, a cerut o atenuare semnificativă a normelor. Vrea să scape de toate recomandările, vrea să se șteargă principiul că <laughs> minorii nu au cum să fie deținuți nici femeile însărcinate și dați fiindcă majoritatea statelor membre din Consiliul Europei sunt și țări membre UE, negocierile au fost oprite. Și acum se așteaptă, bineînțeles, regocerea uh, cu privire la directiva legată de returnări. E un scandal, e scandalos ce s-a întâmplat, din mai multe motive. Unul este, asta presupun eu, că Uniunea Europeană vrea să ar putea să meargă mai departe decât Consiliul Europei, ar putea să stabilească standarde minime pentru uh, 47 uh, de state membre, dar UE are și Carta Drepturilor Fundamentale de care trebuie să țină. Deci e incredibil să vedem că Uniunea Europeană reușește deci să slăbească standardele pe care și le dorește Consiliul Europei. Și îmi pare foarte rău văzând câte țări de aceste norme și e în interesul nostru în europene ca să avem și țări care nu fac parte din noi, dar care își ridică standardele în ceea ce privește detenția migranților. Și din motive de legitimitate democratică mi s-a părut foarte democratic ce se întâmplă. Eu uh, am fost acolo, am reprezentat Consiliul Europei, dar am văzut că Parlamentul European nici măcar nu a fost implicat, ceea ce e chiar îngrijorător. Și acum, ca să-mi închei intervenția, Vreau să vă spun că sprijin această campanie și sper să ținem cont de asta și la actualele negocieri cu privire la negocierea legată returnă și de condițiile de privire. primire. Doamna Indvel s-a referit la rezoluția pe care am adoptat-o săptămâna trecută, în care spunem că detenția copiilor imigranți niciodată nu e în interesul superior al copilului. Și sper ca asta să uh, ne ducă până la urmă la un rezultat Eh, bun în ceea ce privește directiva legată de returnări. Dragi colegi, nu uitați timpul, mai sunt câțiva colegi. Noi trebuia inițial să terminăm la orele 12. Și deși apreciem faptul că interpreții ne acordă mai mult timp, eh, eu mi-am eh, stabilit o întâlnire cu ministrul justiției din Lituania la 12 și un sfert. Deci ajutați-mă, vă rog, să ajung la timp la această întrevedere. Thank you very much, Mr. Chairman. I... Mulțumesc. Voi fi foarte succint. Vă mulțumesc pentru contribuția și pentru prezentarea din această dimineață. Da, ne uităm la copiii puși în cuști la granița dintre Mexic și SUA. Vedem cât de dur au devenit atitudinile la adresa migranților, inclusiv a copiilor. Pe 13 august 2018 la radio în Elveția ați vorbit despre dramele psihologice ale copiilor neînsoțiți în tabere sau aflați în detenție. Și la conferința finală s-a măsurat întregul impact, dar nu credeți că a venit momentul ca toate instituțiile europene să-și uh, tripleze resursele și eforturile și să-și asume obligația morală de a pune capăt detenției copiilor în Europa? E o exigență morală pe care ar trebui să o înaintăm și Națiunilor Unite în ceea ce vrește modul în care sunt tratați copiii și să nu neglijăm nici copiii de 18-20 de ani care nu au trecut decât prin traume și pericole și care ar trebui să aibă totuși ocazia la un moment dat să crească și să trăiască în mod normal ca ceilalți. I mean, if the list keeps enlarging, I'll be... Nu Lenarț, dar doamna Viseler Lima, vă rog uh, să fiți cât mai succintă. Da, foarte succintă voi fi. Nu voi repeta tot ce s-a spus. E clar că această problemă ne vizează direct și vă mulțumesc pentru faptul că avem ocazia de a discuta astăzi despre acest subiect. Acum, două lucruri. În primul rând, aș vrea să știu dacă există niște rapoarte specifice diferitelor țări în legătură cu modul în care e tratată această chestiune și, de asemenea, aș vrea să știu dacă am putea beneficia de bunele practici care există, care cu siguranță sunt mai numeroase decât cele trei pe care le-ați menționat dumneavoastră. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Madame Bricmont. Merci, monsieur. Doamna Bricmont. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Frides, ați înțeles. Grupul nostru e 100% de acord cu campania dumneavoastră. E o campanie de sensibilizare, însă cum putem face și mai multe, văzând cât de încăpățânate sunt anumite state, cum ar fi Belgia, Franța. În Belgia, oficiul pentru străini tocmai a hotărât să închidă din nou copiii uh, centrul de lângă Zavetem unde, niște, unde condițiile de detenție sunt absolut îngrizo- în, uh, îngrozitoare. Deși ce doua condamna Belgia, deși au existat campanii de sensibilizare, statele membre se încăpățânează în continuare să pună copiii în spatele gratilor. Deci cum putem face ca această campanie să fie permanentă și să capete o amploare și mai mare? Și cum putem face legătura cu alte campanii din Belgia, de pildă, unde există o campanie, un copil nu se închide și gata și punct. Uh, deci trebuie găsite toate sinergiile posibile și aici mă alătur colegilor mei spunând că statele membre și Consiliul ar trebui în primul rând să fie ținta acestor campanii. Um, yeah, thank you. Doamna Canco, mulțumesc. Întrebarea mea este foarte scurtă. Bineînțeles că suntem cu toții afectați A, înțeleg uh, foarte bine, domnule Frides, care este situația copiilor. Înțeleg prin ce au trăit. Însă eu cred că se pune foarte puțin accentul asupra responsabilității țărilor de origine. Nu prea se vorbește mult despre responsabilitatea acestor țări. În momentul de față, știm cu toții că problemele vin de fapt, din țările de origine. E bine să ajuți copiii, însă aceste probleme vor continua dacă cei din țările de origine nu-și fac treaba. Și mă gândesc întâi la conducătorii politici din anumite țări care nu își protejează populația. Asta e clar. Deci ce credeți despre acest aspect? În al doilea lucru, bineînțeles, multe fetițe sunt uh, victimele conflictelor. Uh, nu doar atunci când uh, pleacă și sunt imigrante, ci și la, la casă, dar și aici în Europa. Există fete adolescente care rămân însărcinate și din cauza situațiilor de imigrante nu se pot apăra. Și, din păcate, uh, nu există o politică migratorie europeană. Știm cu toții trebuie, că trebuie ajutate aceste persoane, să fără o politică migratorie e posibil de făcut. Domnule Frides, a, pentru răspunsurile, nu, numai avem o intervenție, dar vă rog să fiți uh, cât mai succint. Da, și eu am o întrebare. E un adevăr uh, amobinabil aici mai ales uh, o, realitatea abominabilă. Eu sunt tată la doi băieți. În 2015, dacă nu mă înșel, eu am văzut niște imagini îngrozitoare cu băiețelul acela Ailan înnecat în Turcia. Copilul meu avea cam aceeași vârstă și chiar a fost afectat. Însă, domnule Fridez, eu mă tem că imigrația ilegală e încurajată dacă nu există măsuri uh, represive față de acest fenomen. Bineînțeles că eu nu susțin că ar trebui uh, închiși oamenii, ca, cu atât mai puțin copii, însă dacă avem un canal de migrație legală larg deschis, vom ajunge la tocmai ce nu ne dorim. Iată ce se întâmplă în Belgia. Vedem că avem din ce în ce mai mulți minori neînsoțiți care, iată, vin către Europa, din motive pe care poate le înțeleg eu. Dar cu sistemul de reîntregire a familiilor nu facem decât să menținem un flux permanent de migranți. Deci nu e o opțiune rezonabilă să excludem din uh, capul locului această posibilitate a detenției. Credeți dumneavoastră că dacă interzicem detenția minorilor, vom pune capăt uh, fluxului de minori neînsoțiți? Din potrivă, eu cred că vom avea efectul invers. Domnule Frides, îmi permit să răspund la ultimele două intervenții, care au fost așa pe o notă mai diferită. Acum, responsabilitatea țărilor de origine. Da, bineînțeles, e clar. Însă, pe de altă parte, avem o realitate în toată lumea. Există țări în război, există dictatori. Cumva, noi nu avem cum să soluționăm toate problemele astea vedem că există anumite situații și ne confruntăm cu anumite consecințe și încercăm să reducem problemele. E clar că dacă Assad în Siria s-ar fi comportat cu trebuie, populația n-ar fi trebuit să se refugieze. Mai e și problema schimbării climatice, din ce în ce mai mulți oameni vor migra. Avem și problema uh, evoluției demografice. În Africa avem acum peste un miliard de locuitori, vom avea peste 2 miliarde în 2050. Asta e realitatea. De la un moment dat, oamenii vor trebui, <laughs> sunt nevoiți uh, să plece pentru a supraviețui. Prin definiție, e vorba de oameni care încearcă să-și uh, salveze viața din cauza sărăciei, amenințărilor, a dictaturilor, oameni care suferă de foamete, deci oameni care au dreptul de a pleca pentru a se descurca. În secolul XIX din Elveția au plecat foarte mulți oameni în America de Sud pentru că nu era de lucru la noi în Elveția. E omenesc ceea ce se întâmplă. Da, constatăm acest fenomen, însă trebuie să ne asigurăm că în lumea asta toată lumea se comportă uh, Uh, așa cum trebuie din punct de vedere omenesc. Un copil, până la proba contrarie, trebuie protejat, deoarece își are în față un întreg adevăr și dacă în viitor și dacă tratați acești oameni așa cum trebuie, atunci dați apă la moară unor fenomene cum ar fi terorismul, a celor care nu se integrează. Deci acești oameni migranți trebuie ca tratați așa cum trebuie, cu omenie. Acum, doamna Chinici, Sinergii între Parlamentul European și Consiliul Europei. Da, bineînțeles. Între cele două adunări parlamentare există o diferență majoră. Mă iertați că voi spune asta. Am cer scuze față de colegii de la Consiliul Europei. Am făcut și eu, aveți o străucită deputată care a fost membru acolo, până nu de mult de altfel. Noi suntem cumva ca un club la Consiliul Europei. Ne luptăm pentru a ridica nivelul um, standardelor um, legate de drepturile omului și noi facem niște recomandări. Dumneavoastră păreți sau măcar, sau sunteți de fapt, o adunare care ia decizii, care legiuiește, care legiferează de rolul dumneavoastră e să fiți un vector de schimbare. Aveți această șansă și posibilitate. Noi propunem anumite lucruri, le cerem statelor membre să le aplice, însă e ceva mult mai vag. Și Consiliul Europei, da, include țări care fac parte din estul de est al Europei, să zicem așa, tocmai lângă Asia. Deci rolul dumneavoastră e diferit și e hotărător. Cineva punea o întrebare legată de uh, legăturile, rapoartele, mă scuzați, în legătură cu situația din diferitele țări. Avem acest raport al Consiliului Europei, vă voi lăsa uh, datele la secretariat, deci îl veți putea solicita. Oricum, vă putem pune la dispoziție acest document fără nicio problemă. Și mai este și un raport din 2017 în legătură cu situația din interiorul Uniunii Europene. Toate țările acolo sunt descrise și dintre care Elveția, care în continuare plasează în detenție copiii care au între 15 și 18 ani. Deci eu provin dintr-o țară care nu e exemplară, deși se fac și multe lucruri bune. Acum, exemplele bune de urmat. Avem câteva la dispoziție. Noi la Consiliul Europei am vrea să continuăm această campanie pentru a putea să mergem într-adevăr în țări um, cu parlamentari, să vedem ce se face așa cum trebuie, deși aici e important ca secretariatul dumneavoastră să mențină legătura cu secretariatul Consiliului Europei pentru a putea efectua eventual vizite comune, de exemplu, în Elveția, la acest centru din Berhau, unde am văzut cum se poate face ceva bun. Și profit de ocazie pentru a spune ce alternative există față de detenție și voi fi succint. Vă puteți imagina, de exemplu, plasarea niște structuri de primire, familii de primire. E ceva ce funcționează, oamenii se comportă corect, copiii sunt bine tratați putem avea structuri de primire, cum ar fi cămine de primire, ca la bare, deci structuri mai mari. Și toate astea <laughs> sunt mai ieftine decât închisorile, oricum. Și oferi și respect, omenie și o integrare corectă a acestor copii. Putem avea centre deschise sau semi-deschise. La Zurich, în Elveția, există un, cent- un centru în mijlocul orașului, deci în centrul orașului copiii trebuie doar să fie acolo seara, când um, Um, sunt verificați. Se poate folosi și un sistem de uh, de semnare, de exemplu, să mergi să declari prezența în mod regulat. Uh, Pot exista de asemenea centre pentru persoanele care așteaptă să fie returnate cu uh, o urmărire individuală a situației pentru a-i putea asigura viitorul și organiza viitorul, pentru că acești copii să nu simtă că sunt lăsați de izbeliște sau pot să asiguri un tratament individualizat cu uh, asistenți sociali care stabilesc un contact cu copilul. Tutelă, structuri prin care să ai încredere, să ai o interconectare cu autoritățile, copilul respectiv va simți că e înțeles și nu va fi tentat să fugă dacă simte că e înțeles. Cei care au bani, de exemplu, ar putea să se poarte giranți, garanți pentru copiii respectivi. Și încă un lucru care nu prea e folosit, supravegherea electronică cu brățară. Da, nu e chiar în regulă, însă totuși nu e tot aia să-l închizi. Toate aceste metode sunt mai ieftine și nu creează atât de multe probleme ca detenția. Și încă un element. Uneori avem impresia că dacă închizi copiii în închisoare cu părinții, e ceva banal. Însă, chiar și un copil, cât de mic e el, dacă își vede copii, părintele neputincios, suferind, um, speriat, e bine, asta are niște urmări asupra copiilor care absorb totul ca niște bureți. Nu sunt eu aici ca să critic ce se întâmplă, însă ce a fost mai rău a fost în tabăra de la Roșche, la granița dintre Serbia și Ungaria, pe teritoriul maghiar, unde am văzut multă sârmă ghimpată, mulți copii deținuți, închiși, copii de 2 ani care uh, se jucau cu mingea cu părinții în spatele sârmei ghimpate. Am avut un copil de 15 ani care se tăiase cu lama, care era într-un fel de barac închisă cu cheia, polițiștii care îi păzeau. Da, asta se întâmplă pe continentul nostru și e intolerabil. Nu aveți timp, am înțeles. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru, pentru atenție. Vă mulțumim și noi, domnule Frides și vă felicităm. Am ajuns la punctul uh, acesta, la ultimul punct de pe ordinea de zi, ne-am început tocmai activitatea din Parlamentul European. Le mulțumesc și interpreților pentru timpul în plus. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați supraviețuit acestei prime ședințe până la capăt și vă doresc o vacanță odihnitoare de vară. Cu siguranță după vacanță vom veni cu toții cu bateriile eh, încărcate. Vă mulțumesc! Mulțumesc!